Dragi colegi, haideți să începem. Aș dori să vă propun următoarele schimbări la ordinea de zi. Noul punct 7a, un nou punct, uh, dialogul structurat uh, cu comisarul King, uh, a fost adăugat pe ordinea de zi la ora 10 și 10. Apoi, punctul 8, examinarea și adoptarea unei corecturi la propunerea EU-LISA pentru un regulament, raportarea uh, Marcovei, deci uh, a fost uh, amânat, iar punctul 12, discutarea amendamentelor la uh, inițiativa umanitară pentru vizele umanitare, Lopez Aguilar, deși acest punct a fost amânat, dacă nu sunt obiecții la ordinea de zi, astfel modificată, ea este adoptată. aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din uh, mai, deci din 11 iunie 2018 și 2 iulie 2018. Celelalte procese verbale încă nu au fost traduse și deci uh, ne vor, vor fi supuse aprobării noastre pentru următoarele ședințe. Acum începem dezbaterea în comun cu Comisia pentru uh, Control Bugetar, înființarea parchetului european. Dragi colegi, aș dori să vă urez bun venit la această reuniune comună cu colegii de la CONT. Uh, îi urez bun venit domnului Taran, vicepreședintele Comisiei de Control Bugetar. Uh, după cum știți, regulamentul Consiliului 2017-1939 a fost înființat parchetul european ca uh, o măsură de cooperare consolidată. Temeiul juridic pentru propunere este articolul 86 din tratat, uh, prin care, deocamdată, Comisia uh, sperăm să ne furnizeze câteva informații, deci în baza căruia participă 22 de state membre. Deocamdată, competențele pachetului european sunt limitate la caze de fraudă împotriva uh, intereselor financiare ale Uniunii Europene. Parlamentul European a putut să participe în această procedură de înființare a pachetului european doar prin procedura de uh, aviz, fără uh, o influență directă sau fără a uh, putea schimba uh, pe, conținut, pe conținut instrumentul negociat dar uh, ne-am uh, prezentat uh, poziția în două rezoluții. În conformitate cu poziția Comisiei, după această fază inițială de trei ani, parchetul european își va începe activitatea la sfârșitul anului 2020. În acest sens, măsurile de implementare pentru numirea procurorului șef european și a procurorilor europeni și sistemul de management și alte Uh, chestiuni logistice, administrative și financiare uh, sunt uh, discutate. Și aș dori să vă reamintesc că Parlamentul European l-a numit pe domnul Antonio Mura, procuror italian, în calitate de reprezentant al Parlamentului, Uh, principala însărcinare a uh, Comitetului de Selecție va fi să întocmească o listă scurtă uh, de candidaturi pentru postul de procuror șef, înainte de votul de la Consiliu. Mai există și câteva chestiuni legate de condițiile de depunere a candidaturii pentru acest post, de exemplu, condițiile legate de, de, de vârstă și de durata mandatului. Acum aș dori să dau cuvântul uh, comisiei, însă, întâi de toate, aș dori să-l rog pe domnul uh, Tarand uh, să spună câteva cuvinte pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor! Îmi revine sarcina dificilă în această dimineață de a înlocui pe doamna Gresle, care, după cum știți, e o persoană extrem de greu de înlocuit dar uh, în numele ei aș dori să vă transmit câteva observații, după care vom da cuvântul Comisiei. Ne bucurăm că avem această oportunitate de a avea un schimb de opinii în legătură cu progresele înregistrate în uh, înființarea parchetului uh, european și am dorit să mai anunțăm și că Uh, scrisoarea uh, comună, deci pregătim o scrisoare comună a uh, comisiilor noastre, prin care cerem comisiei să revizuiască bugetul și organigrama pentru acest parchet european și să ne pună la dispoziție informații în scris pe baza acestei revizuiri. Motivul acestei inițiative este că recent ne-au fost transmise preocupări mai ales de către statele membre care participă, că fondurile prevăzute pentru uh, Uh, înființarea pe pachetul european uh, sunt uh, insuficiente e uh, valabil și pentru uh, atât pentru procurori, uh, pentru procurorul șef, dar și pentru colaboratorii lor. Problema este agravată de faptul că două state membre de la adoptare Uh, țările de jos și uh, Suedia, ceea ce înseamnă că vor exista și mai puține resurse pentru fiecare stat membru participant uh, și rezultatele bilanțului Comisiei ar putea să fie discutate cu ocazia unei alte întâlniri comune mixte în câteva săptămâni, dacă se consideră necesar. Iată ce am fost însărcinat să vă spun astăzi. Mulțumim și acum aș dori să dau cuvântul reprezentanților Comisiei domnului uh, Șonca de la DigiJust. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamnă președinte. Suntem, de fapt, doi colegi eu sunt Schröder și doamna Hoffman, care reprezintă Olaf. Bună ziua tuturor! Aș dori să mă axez în intervenția mea pe ce am făcut în ceea ce privește Uh, selecția și apoi uh, implementarea cu statele membre și doamna Hoffman uh, vă va prezenta câteva informații suplimentare, sediul, bugetul și regulamentul OLAF. După cum ați spus, doamnă președinte, în această dimineață, cu ocazia introducerii pe care ați făcut-o, Parlamentul a fost implicat Uh, în două moduri uh, până acum în acest proces, uh, deci prin rezoluțiile sale, deci prin avizul exprimat și în numirea domnului Mura, care va, va face parte din comitetul care va alege procurorul european șef, deci lista respectivă iar Parlamentul își va da avizul pe marginea candidaturilor. Și pentru a lesni acest proces avem o activitate legislativă în curs la Consiliu pe marginea propunerii uh, comisiei și aș dori să vă informez că în ceea ce privește propunerea comisiei din 13 iulie, Consiliul a adoptat regulile uh, de funcționare a acestui comitet de selecție pentru uh, posturile de uh, procuror șef și de procuror general uh, în urma uh, propunerii comisiei. De asemenea, Comisia a mai adoptat o a doua propunere în 31 iulie la câteva săptămâni după, pentru o altă decizie de implementare a Consiliului pentru numirea uh, membrilor acestui comitet uh, de uh, selecție. Avem o listă cu 12 nume, uh, un uh, nume uh, propus chiar de uh, Parlamentul European, uh, domnul Antonio Mura, și sperăm ca Consiliul să adopte această decizie de implementare a Consiliului sau decizia Consiliului uh, undeva uh, până la sfârșitul lunii septembrie, astfel încât uh, comitetul să-și înceapă activitatea de selecție cât mai repede cu putință. Sperăm noi în luna noiembrie. După care, bineînțeles că regulamentul, PP, regulamentul respectiv solicită întocmirea unei liste scurte a candidaților pentru postul de procuror șef, și să furnizeze și un aviz motivat uh, în ceea ce privește competențele uh, candidaților uh, pentru a ocupa acest post. În acest sens, bineînțeles că trebuie să se publice postul respectiv. Această um, deci um, publicarea s-a convenit deja. Parlamentul European va avea ultimul cuvânt de spus pentru postul de procuror șef și am trimis uh, uh, acest document uh, Parlamentului și Consiliului și sperăm ca acest document să fie publicat cât mai repede în monitorul oficial în timpul lunii septembrie, pentru că timpul trece. Într-adevăr, trebuie ca numirea să intervină cel mai târziu până luna martie 2019, deci înainte ca Parlamentul să intre în să-și finalizeze mandatul. Apoi uh, s-a mai constituit uh, un uh, comitet de experți la comisie, un grup de experți legat de Parlamentul European, în care am discutat numirea procurorilor nu vorbim despre o publicare în monitorul oficial, dar e vorba de un document care enumeră competențele pentru procurorii uh, respectiv care vin din statele membre. După cum știm, uh, știți, uh, statele membre trebuie să ne trimită o listă cu trei nume, astfel încât comitetul de selecție să poată să examineze aceste liste după ce numirea procurorului șef va fi fost făcută. Și, în fine, în ceea ce privește chestiunile legate de personal, finalizăm procedura de selecție pentru posturile interimare. În legătură cu grupul de experți și platforma uh, IT, acum câteva cuvinte. După cum știți, probabil, Comisia se ocupă până când uh, uh parchetul european uh, va funcționa la uh, viteza de croazieră și în conformitate cu articolul 20 din regulamentul parchetului european am uh, numit un grup de experți în care participă statele membre, într-adevăr e vorba de 22 de state membre, uh, țările de jos uh, s-au alăturat uh, procesului în urmă cu câteva săptămâni și până acum acest uh, grup de experți s-a întrunit de trei ori, a patra întâlnire va avea loc săptămâna viitoare. La acest grup discutăm chestiuni de implementare și săptămâna viitoare ne vom axa chiar pe măsurile de implementare adoptate chiar de către statele membre pentru a ne asigura că pachetul european respectă Uh, prevederile juridice și sperăm să putem să monitorizăm acest proces uh, uh, în următorii doi ani, astfel încât toată lumea să fie gata, gata în același timp până când pachetul european funcționează pe deplin. Pentru a sprijini eforturile statelor membre, am creat o platformă IT, informatică, pe care statele membre pot face schimburi de practici juridice, dar și informații și întrebări. Și Uh, pot uh, oferi și linii directoare statelor uh, putem oferi statelor membre linii directoare, deci avem de-a face cu o platformă interactivă care îndesnește dezbaterile și care oferă asistență în procesul de implementare. Și acum, doamnă președinte, doamna Hoffman se va, oferi la, se, se va referi la chestiunile pendinte. Mulțumesc foarte mult, Peter, și mulțumesc foarte mult, doamnă Uh, președinte. Aș dori să completez cele spuse de către antevorbitorul meu cu câteva informații în ce privește uh, dezbaterile cu statele membre uh, pentru a pentru ca ele să fie asistate pentru a pune în aplicare diversele părți ale sistemului. Știți că avem directiva PIF care a fost negociată la, comisiu, la, comisii, la, la, la Consiliu, la comisiile Libe și Cont prin care statele membre sunt obligate să transpună în legislația națională până în uh, iulie anul viitor această directivă. Deci această directivă este foarte strânsă și această directivă, după cum știți, uh, uh, armonizează definiția sancțiunilor și sancțiunile care vor fi impuse statelor membre care nu respectă interesele financiare ale Uniunii și se definește și competența, competența exclusivă a pachetului european. Și în acest sens, Comisia intenționează să organizeze până la, deci la, la finalele lunii octombrie o întâlnire cu statele membre pentru a face un bilanț uh, al uh, transpunerii directivei în statele membre și, și de această dată termenul este foarte strâns, deci uh, dorim să discutăm și să sprijinim statele membre în eforturile lor. Iar acum aș dori să mă refer la un aspect pe care l-a menționat domnul Tarand, bugetul parchetului european. După cum știți, probabil uh, proiectul de buget pentru 2019 a fost adoptat uh, de către Comisie în luna mai. Uh, propunerea conține alocări de 4,9 milioane pentru parchetul european, mai ales pentru a finanța recrutarea personalului, Vom începe în 2019 cu, procuror, cu, cu uh, procurorul șef și cu ceilalți procurori și 1,9 milioane, deci o sumă, o parte considerabilă din acest buget este uh, prevăzută pentru sistemul de gestiune uh, de la parchetul european. Foarte important pentru ca acest parchet să funcționeze. Domnule Tarand, v-ați referit și la faptul că Malta și țările de jos uh, s-au alăturat listei statelor membre care participă la pachetul european. Comisia, bineînțeles, uh, se bucură de această veste bună. Avem uh, în prezent deci 22 de state membre care participă la pachetul european și încercăm să facem o evaluare în legătură cu personalul Uh, legată de aceste două uh, mm, state membre, ni s-au alăturat. După cum știți, uh, avem această scrisoare mixtă a comisiilor Cont și Libe, pe care am primit-o la comisie, pe care o vom studia și bineînțeles că vom încerca să evaluăm cererea dumneavoastră și fezabilitatea ei. Ajung la un alt subiect important, sediul parchetului european și aici avem în curs o activitate de pregătire Uh, Comisia cooperează cu autoritățile uh, din Luxemburg pentru a ne asigura că parchetul european are un uh, sediu și că poate funcționa chiar de la începutul mandatului său și aici vă pot spune că am înregistrat progrese. Probabil că știți că autoritățile din Luxemburg au oferit parchetului european gratis o clădire care se află chiar în apropierea curții, curții de justiție Uh, o clădire numită Turnul B și uh, la nivel uh, tehnic încercăm să evaluăm nevoile de funcționare ale pachetului european, să vedem cum această clădire care ne-a fost pusă la dispoziție de către autoritățile luxemburgheze va face față. Deci, iată, avem dezbateri la nivel de experți. Și, în fine, aș dori să mai menționez, eu sunt director de politici la OLAF, după ce parchetul european va fi fost înființat, uh, va trebui ca cele două instituții să coopereze strâns, uh, conform uh, regulamentului parchetului european și Comisia a făcut la finalele mai o propunere pentru a amenda regulamentul OLAF, pentru a ne asigura că OLAF-ul va fi pregătit pentru cooperarea cu parchetul european. Scopul acestei propuneri este să avem prevederile necesare pentru a înlesni cooperarea între parchetul european și OLAF și Comisia a mai propus uh, și câteva schimbări uh, țintite pentru a ne asigura că uh, anchetele OLAF vor fi și mai eficiente. Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm strâns cu Parlamentul European pe marginea acestei propuneri și Peter a spus acest lucru. Timpul trece repede. Și Comisia Uh, ar fi foarte bucuroasă, sigur vorbim de o, un scenariu ideal, dacă colegiuitorii, Consiliul și Parlamentul ar putea finaliza aceste negocieri înainte de finele mandatului uh, Parlamentului European, dar în orice caz uh, s-au făcut progrese și așteptăm cu nerăbdare cooperarea pe viitor cu Parlamentul European. Mulțumim foarte mult înainte de a da cuvântul colegilor pentru întrebări și uh, intervenții. Aș dori să adresez uh, în numele personal câteva întrebări. Resursele financiare, bugetul și personalul uh, prevăzute vor fi suficiente sau nu? Cum face evaluarea Comisiei în această privință și ce proiecții se fac pentru a ține cont eventual de participarea unor noi state membre? Și referitor la recrutarea personalului, conform articolului 20 din regulament, care stabilește parchetul european, Comisia ar putea să numească, după consultarea cu Consiliul, un funcționar de la Comisie ca director adjunct interimar, care trebuie să exercite sarcinile directorului administrativ. S-a prevăzut această posibilitate? Un, se va numi un astfel de director interimar? În ceea ce privește numirea procurorului șef. Care e calendarul prevăzut pentru a respecta procedura din articolul 14? Mai ales ar vrea să știu dacă a început comisia să-și pregătească propunerea cu privire la um, selecția acestei persoane, organizarea muncii parchetului. Conform articolului 21, organizarea muncii parchetului va fi făcută conform propriilor uh, reguli interne de procedură procurorul șef va trebui să facă propuneri în legătură cu regulile interne de procedură care trebuie adoptate de colegiu. Însă, procurorul șef va începe practic de la zero cu elaborarea acestor reguli. Vreau să știu dacă de la comisie s-a pregătit un proiect de reguli, dacă au fost implicate și statele membre uh, în acest demers și cum anume veți informa Parlamentul European. Acestea au fost întrebările mele, acum le dau cuvântul colegilor, începând cu doamna Grisbeck de la Libe, să vă reamintesc că la Libe avem obiceiul să vorbim fiecare două minute. Merci, Madame la Présidente, je vais être plus courte. Mulțumesc, eu voi fi mai succintă. Ca și colegii mei, mă bucur că acest dosar a progresat. E un dosar în curs de ani, de zile. Mă bucur că s-a organizat un juriu de selecție, deci mă bucur să au toate informațiile transmise de reprezentanții comisiei. Deci după aceste scurte mulțumiri, o întrebare directă. Mulți dintre noi, mai ales în grupul meu parlamentar, ALDE, ne întrebăm dacă s-ar putea extinde competențele pentru combaterea crimei organizate și a terorismului. Anul trecut, în faza de parcurs prezentată de domnul Juncker, se anunța publicarea unei comunicări cu o posibilă extindere a rolului parchetului european pentru a include și combaterea terorismului. Știți că în toate statele membre e vorba de unul din subiectele care îngrijorează cel mai mult uh, opinia publică. Poate că dumneavoastră îmi veți spune că săptămâna viitoare domnul Juncker va ține un discurs în legătură cu starea Uniunii, să eu țin să profit de prezența dumneavoastră astăzi aici pentru a vă întreba în legătură cu acest lucru, în legătură cu ceea ce s-a spus anul trecut. Mulțumim! Domnul Clint are cuvântul acum. Mulțumesc. Am plăcerea să fiu însoțit astăzi de doi nepoți și de doi copii. E prima oară când au venit la Bruxelles să vadă cum uh, lucrez eu. Acum voi vorbi în limba germană, deci folosiți-vă căștile. Aș vrea să vă spun următorul lucru. Vorbim despre un subiect important, mai ales dacă ne gândim la cetățeni. Între timp știți că au apărut uh, monedele virtuale, uh, bitcoinul, deci lucrurile s-au cam schimbat în ultima vreme. să uh, au apărut toate aceste probleme legate de lumea virtuală. Sunt probleme noi și de aceea este foarte important uh, ca toate aceste uh, înșelătorii Uh, să fie combate și de aceea, uh, combătute și mă bucur de faptul că se înființează parchetul european și uh, susținem progresele în această înființare. M-aș bucura dacă toate statele membre ar participa la, la parchetul european, pentru că dacă ar fi așa, atunci am avea într-adevăr o adevărată cooperare între parchetul european și OLAF, deci această cooperare ar fi mult mai ușoară și ar fi o bază bună de plecare. Uh, uh, limitarea actuală va influența uh, activitatea parchetului european pe viitor. Ce se astăzi se numește uh, fraudă administrativă, va fi numită pe viitor de către Parlamentul European o uh, fraudă pur și simplu și de aceea este foarte important uh, ca cooperarea între Parchetul European și OLAF să fie sprijinită. P- părerile sunt uh, împărțite, știu că câteodată sunt uh, divergente, dar uh, sunt convins că dacă cu toții avem același uh, obiectiv, vom, vom avea și progrese. Este foarte important ca cetățenii noștri să înțeleagă că această organizație va trage la răspundere pe cei care fac fraude. Încrederea în europeană a scăzut uh, foarte mult în uh, ultimii ani, vom vedea acest lucru și uh, cu ocazia alegerilor europene și trebuie să fie foarte clar pentru cetățenii europeni că partidul, parchetul european lucrează în interesul lor și nu că este o altă creatură birocratică de la Bruxelles. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Clint. Și acum domnul Teric Crabra să are contul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru informații. Eu pregătisem cinci întrebări, însă trei au fost deja soluționate în oarecare măsură, deci îmi rămân două întrebări. Date fiind legăturile care există între procuraturi și guverne în unele state membre, cum va garanta Comisia independența procurorilor către parchetul european, care vor avea practic o sarcină dublă? Acum, care sunt principalele provocări ale parchetului european în ceea ce privește statele membre care nu participă? Care s-a referit și colegul meu. Acestea sunt cele două întrebări scurte și specifice pe care am avut să vi le adresez. Vă mulțumim. Următorul vorbitor, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc. Da, e un subiect foarte relevant. E practic una din puținele realizări ale acestui mandat, atât pentru Comisie cât și pentru Parlament. Bineînțeles că rolul esențial nu îi aparține Parlamentului, deoarece nu e procedura legislativă ordinară, însă noi am fost implicați de-a lungul întregului proces până la înființarea finală a parchetului european. situație. Deci am discutat foarte mult uh, de-a lungul acestui demers, însă acum a venit vremea să evaluăm strategia mm, de implementare uh, definitivă a acestui proiect. Pentru că acesta, într-adevăr, să înceapă să funcționeze. E clar că e nevoie de o cooperare între structurile europene, între parchet și statele membre, deci prin delegatul trimis. Uh, Însă, în același timp, trebuie stabilite niște obiective și priorități specifice pentru a atinge obiectivele care explică și justifică existența acestui parchet european, adică combaterea fraudei, combaterea fraudei fiscale și evoziunii fiscale care afectează mai ales uh, bugetul european. Eu am fost raportor la directiva PIF, cea de protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mm, mijloace penale. A fost o directivă fundamentală pentru a pune, pune premisele uh, existențiale ale parchetului european. Și în această privință aș vrea să știu Uh, să cunosc mai bine care sunt elementele de structurare a EPO, a parchetului european, pentru a putea urmări în justiție um, uh, cauze, um, cauzele de fraudă. Sumele în joc aici sunt enorme. Fraudele sunt enorme și frauda TVA costă estimativ anual 50 de miliarde de euro de venituri um, pe care le pierdești bugetele naționale. Deci avem șansa acum să facem progrese aici în ceea ce privește combaterea fraudei și a delictelor economice și financiare. Pentru o mai bună aplicare a legii atât în Uniunea Europeană cât și în statele membre. Deci acesta este elementul pe care vreau să-l uh, ridic eu în discuție în ceea ce privește evaluarea acestei strategii în parchetul european. Deci ce idei aveți de legătură cu viitorul apropiat? Vă mulțumim foarte mult și ultimul care va interveni, ultima care va interveni este doamna Chinici. Bineînțeles că respectăm regula libe de două minute. Noi la Consen Liberal avem libertate de vorbire, însă aici trebuie să așteptăm și răspunsurile comisiei, deci suntem mai uh, organizați. Eu vreau să uh, să le mulțumesc domnilor Schroeder și doamnei Hoffman pentru prezentări, pentru informațiile actualizate pe care ni le-au dat, pentru în legătură cu progresele relative legate de ființarea parchetului european. Avem și o scrisoare a Comisiei Cont, unde sunt membră supleantă, uh, scrisoare în care am cerut să ne asigurăm că există resurse adecvate în ceea ce privește personalul și resursele pentru înființarea Procuraturii Europene. Deci trebuie să avem o protejare, o protecție integrată și coerentă a intereselor financiare europene și trebuie să existe o sinergie uh, cât mai bună cu toți actorii implicați și nu doar cu Olaf. Mă gândesc și la Europol și Eurojust. Îi întreb pe oaspeții noștri, prin urmare, cum anume se dorește urmărirea acestui obiectiv. Se vor adopta măsuri specifice, modalități specifice, dar cum rămâne de asemenea și cu resursele umane pentru a garanta legăturile cu Europol și Eurojust. Și mai e încă un subiect. Cu toții ne bucurăm că încă două țări au aderat la înființarea parchetului european care, iată, care știm că a apărut prin cooperarea consolidată. Aș vrea să știu cum anume Olaf, deci întrebarea mea este către directora de la Olaf, deci cu ce resurse și prin ce modalități Olaf va putea înlesni înființarea parchetului european și funcționarea acestea și prin uh, acele anchete transnaționale care pot implica teritoriul acelor state membre care, din păcate, nu s-au implicat uh, la înființarea Procuraturii Europene. Acestea sunt întrebările mele pe care am încercat să le uh, pun în două minute. Mulțumesc! Acum aș ruga Comisia să răspundă la principalele întrebări la celelalte sperăm să primim și un răspuns în scris. Mulțumim, da, doamnă președinte, vă mulțumesc și pentru întrebări. Voi încerca să răspund la o parte de întrebări, după care va interveni și colegul meu. Și bineînțeles că putem transmite și în scris la întrebări, dacă vor fi întrebări în scris. Voi răspunde la principala noastră îngrijorare, resursele umane și financiare pentru EPO. Dați că sunt insuf insuficiente. Comisia a făcut o propunere pentru bugetul pe 2019. Asta se negociază acum cu autoritățile bugetare, Parlamentul și Consiliul. Și, bineînțeles, e o inițiativă fara Comisiei cea a parchetului european, însă ne dorim ca această instituție să poată funcționa așa cum trebuie și din punct de vedere al resurselor. Vom vedea care va fi rezultatul negocierilor și, după cum spuneam, Comisia va ține cont de asemenea și de aderarea a încă două state membre, respectiv Malta și țările de jos. Ați menționat uh, procedura de numire a directului interimar ajunct. Procedura aproape că s-a încheiat. Vom ști destul de curând cine va fi acest director ajunct interimar. Comisia aproape a încheiat procedura respectivă. Încă un lucru pe care țin să-l menționez este legat de ceea ce spunea domnul Taran. Eh, eh, domnul Terry Cabras, mă scuzați, nu domnul Tarap. E vorba de procurorii delegați din, state, eh, delegați din statele membre și asigurarea independenței acestea. Aici avem regulamentul cu obligațiile sale. Procurorii delegați când acționează sunt independenți și intră sub autoritatea parchetului european. După cum am explicat, discutăm și cu statele membre pentru a ne asigura că acest sistem funcționează. Deci au loc discuții constante la nivel de grup de experți cu statele membre cu privire la toate aceste chestiuni pe care le-ați ridicat în discuție. Doamna Chinici a menționat cooperarea cu Europol și Eurojust. E una din principalele provocări pe viitor, deoarece suntem mai mulți în acest domeniu. Europol, Eurojust, Olaf, uh, Apple, um, suntem conștienți de asta și vom face tot posibilul pentru a înlesni operațiunile între diferitele agenții. Vă pot spune că noul director general Itala se va întâlni cu directorul Europol, domnul De Pol, în septembrie pentru a începe și, de fapt, pentru a continua buna cooperare între instituțiile noastre. Și domnule Clint, să vă dau perfectă dreptate. Comisia, bineînțeles că încearcă să convingă și mai multe state membre să se alăture parchetul european. Nu e ușor. Însă Comisia în propunerea sa a prevăzut o modificare a regulamentului parchetului european pentru a permite o cooperare cât mai ușoară. Însă, bineînțeles că trebuie să existe și dorință din partea tuturor organelor de a colabora. Însă, noi suntem gata să colaborăm cu parchetul european pentru ca această instituție să funcționeze cât mai bine și pentru ca până la urmă să combatem și mai bine frauda pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Acesta este scopul nostru și ne vom strădui să-l atingem. Acum îi dau cuvântul lui Peter. Mulțumesc, Margaret. Nu sunt doamna Schroeder. Nu am cum să mă prefac că sunt dumneai ei. Însă aș avea trei comentarii. Trei observații în completarea a ceea ce a spus Margaret. În primul rând, Cum asigurăm independența procurorilor delegați? Bineînțeles că există un cadru strict în regulamentul parchetului european care definește statutul procurorilor delegați. Deci chiar dacă aceștia, să zicem, țin de două instituții, trebuie să fie independenți. Există clauze de protecție, proceduri în text pentru a le garanta independența. De pildă, li se poate lua un caz dacă există mm, suspiciuni legate de un uh, eventual conflict de interese. Și în situații excepționale există mm, măsuri de protecție în regulamentul de personal legate de remunerarea personalului, deci există suficiente măsuri de protecție pentru a asigura independența acestor persoane când se ocupă de dosare europene. Deci chiar dacă persoana respectivă în continuare are și uh, funcție la nivel național. Și domnule Terry Crabras, nu va fi influențată independența procurorilor uh, delegați. Ei sunt practic uh, elementul central din structura parchetului european. Domnule Lopez Aguilar, ne întrebați cum ne vom asigura că mm, totul va funcționa bine și cu statele membre. Într-adevăr, miza e majoră. Am implicat statele membre încă din prima zi în uh, ceea ce privește punerea în aplicare practică și colaborăm adesea cu statele membre pentru a vedea împreună ce trebuie făcut. Urmăm procedura de implementare la nivel european și național și ne asigurăm că statele membre acordă suficient timp și resurse pentru implementarea acestei uh, legislații și că numesc persoanele uh, potrivite pentru uh, a fi candidați la aceste posturi de procurori delegați. Și la ultimul punct îi vă răspunde doamnei Grisbeck în franceză. Doamnea ei uh, saluta înfițarea parchetului, însă vrea și dumneavoastră să vadă o extindere a competențelor pentru a combate și terorismul. Într-adevăr, e o prioritate pentru unele state membre, printre care și Franța. Comisia a prevăzut în discursul domnului Juncker o comunicare în legătură cu perspectiva 2025 E o comunicare care va fi făcută publică săptămâna viitoare și vor fi lămurite acolo toate defectele, toate neajunsurile din structura actuală de combaterea terorismului în statele membre, cu o serie de puncte speciale pe care ne le vom sublinia și în legătură cu care parchetul european va putea fi un, uh, un pas înainte. Deci în comunicare vom spune de ce parchetul european e o bună soluție pentru a combate mai bine terorismul la, uh, într-un mod transfrontalier. Și acum, cooperare cu țările neparticipante la parchetul european. Șase state membre, într-adevăr, nu s-au alăturat acestui proiect, poate curând cinci. cu aceste țări vom fi nevoiți să colaborăm. Și avem un mecanism de cooperare sofisticat prevăzut de regulamentul parchetului cu sprijinul și prin intermediul Eurojust și OLAF pentru ca mecanismele care nu sunt cuprinse în parchetul european să poată fi folosite pentru a implica aceste state membre. Aceste state, bineînțeles, vor trebui să se angajeze la o cooperare sinceră cu parchetul european, în calitate de entitate judiciară europeană, vor trebui să colaboreze deci cu acest organ, să recunoască prin urmare mandatele de arestare emise de parchet și să dea curs și uh, solicitărilor de întrajutorare, să ofere asistența judiciară, întrajutorare de care are nevoie parchetul. Sperăm să găsim un cadru juridic adecvat pentru a colabora cu aceste state membre. În regulament există deja posibilitatea. Unele state membre doresc să meargă mai departe. Vom vedea exact cum ne organizăm, însă deja regulamentul prevede suficient de multe uh, măsuri în acest sens. Mulțumesc. Acum, domnul Wimmer, din partea Consiliului a președinției austriece. Doriți să profitați de ocazie, preț de 1 sau 2 minute? Doamna Weimar. Bună ziua tuturor, mulțumesc doamnă președintă. O să vă fac doar o scurtă prezentare a două subiecte care sunt acum în curs de um, discuție în Consiliu. În primul rând, anunțul de post vacant. Uh, pentru numirea procurorului uh, șef european. Candidații vom put, vor putea uh, finaliza un termen uh, nerenoibil de șapte ani înainte de a se pensiona. Um, asta însemnând ultima zi a lunii de dinainte să împlinească 70 de ani. și este necesară o declarație comună pentru că există o legătură directă care spune că prelungirea uh, vârstei limită de peste 66 de ani uh, se acordă, dar uh, este necesar acest act Și al doilea subiect la care lucrăm în prezent este uh, comisia de selecție. Uh, pe, în timpul vacanței de vară, de fapt înainte acestei vacanțe, am primit propunerea comisiei și dacă totul uh, merge bine, în 12 septembrie, săptămâna viitoare, vom avea varianta finală în Coreper iar după adoptarea sa de către Consiliu, uh, comisia poate fi înființată în octombrie. Atâta din partea Consiliului momentan. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Aș vrea să vă asigur că această dezbatere uh, va fi discutată azi după masă în reuniunea coordonatorilor Uh, inclusiv uh, în comun, uh, conform sugestiei doamnei Grostet. Și vă mulțumesc frumos pentru că ați coprezitat această parte a reuniunii. Iar acum trecem la următorul punct, dragi colegi. După cum știți, în 13 iunie 2018, Comisia a adoptat propunerea de regulament pentru instituirea uh, fondurilor de gestionare a um, frontierelor um, în legătură cu următorul cadru financiar multianual 2021-2027. Luni uh, am avut uh, plăcerea de a discuta cu uh, Comisia privind uh, Fondul Intern de Securitate și astăzi ne concentrăm pe Fondul uh, pentru Migrație și Azil și Fondul de Gestionare Integrată a Frontierelor. În plus, vom prezenta o, un aviz ca parte din uh, Fondul uh, de Gestionare Integrată a Frontierelor. Și aici avem Tania Fayon, uh, Jeron Lenars, euh, Tania Fayon, Miriam Dali și Jeron Lenars. Deci, ei sunt uh, raportorul liber pentru aceste dosare. Domnul Francisco Gațelu Meschiriz de la DG Home și doamna Michel uh, uh, Perlot de la Digitax Sud ne, va, ne vor prezenta o uh, informare a principalelor caracteristici ale noilor instrumente, după care vom putea să le punem întrebări. Domnule Gațelu, aveți cuvântul timp de maxim 10 minute pentru a ne prezenta aceste fonduri. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru oportunitate. Voi fi succint într-adevăr, pentru că știu că aveți uh, puțin timp, uh, însă vă stau cu plăcere la dispoziție pentru a răspunde la întrebări oricând aveți nevoie. Foarte succint. Iată, acestea sunt lecțiile învățate în baza evaluărilor efectuate și prezentate aceste instituții, iar uh, aceste lecții sunt că, în primul rând, facem ceea ce trebuie în ceea ce privește domeniul de aplicare, deci ne concentrăm pe ceea ce trebuie, dar s-au făcut unele greșeli. O greșeală în ceea ce privește lipsa de flexibilitate, lipsa de coordonare cu toate instrumentele, e necesară o mai mare simplificare și avem nevoie de un sistem de monitorizare și uh, evaluare mult mai uh, clar și mai uh, timpuriu o să vă dau un exemplu în ceea ce privește lipsa de flexibilitate. Evident, uh, am alocat fondurile pe baza cifrele, cifrelor din 2010-2012 ce înseamnă asta? Uh, înseamnă că atunci când a început criza aceea uh, mare a refugiaților din 2015-2017, uh, uh, alocările au fost uh, date unor state membre nepotrivite în baza cifrelor din 2010, 2011, 2012 evident, uh, ceea ce nu a reflectat situația de atunci, din 2014-2015 și acest lucru trebuie avut în vedere. În plus, atunci când statele membre primesc alocările, ele le alocă prima dată priorităților din uh, primul an și atunci când apar priorități noi, ei nu mai pot să adapteze alocările. Cam acestea ar fi lecțiile învățate din trecut. Trecând acum la alocările bugetare pentru migrație. Vedeți aici fondul uh, pentru azil și migrație, 10,4 miliarde euro. Deci o creștere semnificativă, substanțială, comparativ uh, cu cifra actuală, aproape triplu Instrumentul pentru gestionarea frontierelor va avea 8 miliarde de euro, din nou o creștere semnificativă de două ori și jumătate. Vedeți de asemenea și alocările pentru agenții, agențiile descentralizate de migrație și uh, agențiile pentru migrație și azil, 856 de milioane de euro, în timp ce Agenția pentru Frontiere, așa numita Frontex, Evident, vreau să discut acest lucru în detaliu, dar uh, cifra va fi de 12 miliarde de euro. În ceea ce privește obiectivele, acestea sunt foarte asemănătoare cu cele din trecut. Ne concentrăm pe trei domenii principale. Vrem să ne asigurăm că obținem un sistem european de azil comun, uniform și armonizat să sprijinim migrația legală, așa numita relocare, tot ce este nevoie pentru a asigura căi legale de migrație și, evident, ne concentrăm și pe combaterea migrației uh, ne, uh, neregulate și uh, asta și prin uh, trimiteri înapoi. Cum facem acest lucru? vrem să stimulăm uh, relocările și transferurile pentru protecție internațională. Totodată ajutăm uh, uh, returnările voluntare și forțate prin instruiri, consiliere juridică. Ne asigurăm că returnările respectă drepturile omului și demnitatea umană. Sprijinim și îmbunătățirea uh, proceselor de solicitare uh, a azilului în statele membre. Aici un alt aspect uh, important și nu e mesajul tipic al Comisiei de mai bună coordonare. Vreau să spun că trebuie să ne asigurăm că migrația și integrarea sunt incluse în alte instrumente care au mijloace financiare mai importante în bugetul european. Deci ne-am asigurat că integrarea și migrația sunt un element important al fondurilor structurale sau al fondurilor sociale. Iar instrumentele uh, externe propuse de comisie au o componentă importantă pentru migrație și frontiere. Chiar să existe bani alocați pentru acest obiectiv pentru că ne dăm seama că mijloacele fondului pentru azil și migrație nu sunt suficiente pentru a acoperi toate nevoile existente în teritoriu. Și un alt lucru important aici este că, în ciuda creșterii sumelor de bani în instrumentele externe pentru azil și migrație, Fondul pentru azil și migrație va include suficiente dispoziții astfel încât uh, orice acțiune ce se poate fi desfășurată intern să poată fi desfășurată și extern în țări terțe. Adică dacă nu se pot uh, um, acoperi măsurile necesare în țări terțe, se poate folosi și acest instrument, dar doar uh, ca recurs secundar. O întrebare pe care am primit-o des de la factorii interesați a fost aceasta. Dacă v-ați asigurat că integrarea este acoperită de uh, fondul uh, de um, integrare, dar și de fondul de azil și migrație, cum vă să faceți separația între cele două pentru a nu crea confuzie? Și ne-am gândit foarte mult la acest aspect. Separarea se realizează prin natura activităților să nu facem confuzie cu calendarul. Fondul de azil și migrație uh, acoperă măsuri de uh, integrare timpurie, respectiv acele măsuri necesare la început, nu pe termenul la câteva luni, ci primele măsuri necesare pentru refugiați și pentru reunificarea familială. Poate dura câteva luni sau un an, depinde de persoană sau de natura activităților. Principalele uh, cursuri de limbă, principalele uh, cursuri de orientare se acordă prin acest fond de azil și migrație, în timp ce măsurile de acces la piața muncii vor fi acoperite de fondul european și so- uh, social. Însă trebuie să, ca cele două să se suprapună pentru că nu se folosește neapărat întotdeauna fondul social pentru migrație ca prioritate, atunci când există alte priorități naționale. Și în aceste cazuri, fondul de azil și migrație trebuie să poată interveni. Deci e nevoie de o suprapunere pentru un uh, sistem sănătos. Însă, cred că am făcut un efort în cadrul Fondului pentru Azil și Migrație ca să uh, enumerăm foarte clar activitățile ce pot fi susținute în uh, sectorul uh, integrării. O să ne asigurăm totodată că agențiile joacă un rol mai important în toate etapele de programare, uh, implementare și monitorizare. Și cea mai mare inovație propusă, după care închei cu acest instrument, este ca pentru a asigura o flexibilitate suficientă, propunem ca doar 50% din alocări să fie acordate statelor membre la începutul perioadei. 10 asta în 2021, 10% urmând să fie acordate în 2024 pe baza noi statistici și noi date care să reflecte realitatea din teritoriu și 40% odată de la 2 ani pe parcursul respectivei perioade pentru sprijinirea noilor priorități as, uh, propuse de colegiuitor, adică de dumneavoastră. De exemplu, dacă aveți nevoie de un program mai ambițios și în 2025 se lansează o nouă inițiativă, acești 40% din bani vor fi folosiți pentru acest scop. Este important fiindcă altfel nu vom putea uh, aborda uh, deficiențele identificate ulterior, deci ne-ar lipsi flexibilitatea. Și nu ne putem permite, din nou, ca în 2025 să lucrăm pe statistici elaborate în 2018, 2019, 2020. Să trecem la următorul diapozitiv. Uh, fondul uh, de gestionare integrată a frontierelor, compus din două instrumente. Instrumentul uh, pentru gestionarea frontierelor și vize și instrumentul pentru control vamal. Două obiective, sprijinirea politicii comune de vize și sprijinirea fond, gestionării integrate a frontierelor. Exemple, concrete. Vedeți aici um, na, um, vase, elicoptere, sisteme IT și interoperabilitatea acestora, apoi modernizarea politicii comune a vizelor. Și aici, evident, cooperarea, colaborarea, sinergia și coerența vor fi fundamentale. Uh, după cum știți, uh, frontiera um, europeană și um, baza de coastă sunt alcătuite din uh, frontiera europeană, din două agenții, din Agenția Europeană și statele autoritățile statelor membre. De aceea ne-am asigurat ca această agenție să joace un rol important în gestionarea și monitorizarea fondurilor. E vorba de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Sisteme IT. Sistemele IT, componentele naționale și componentele centrale cele centrale vor fi finanțate, evident, prin EULISA, Agenția pentru Gestionarea Sistemelor Informatice, iar cele naționale prin fonduri proprii. Și pentru sistemele, asta pentru sistemele IT majore, pentru micile părți, pentru legăturile ce țin de fondul de securitate internă, vor, acestea vor fi finanțate prin respectivul fond. Asta a fost propunerea inițială și, repet, uh, foarte scurt. Abordarea este aceeași ca și pentru fondul de azil și migrație. 50% din finanțare, deci circa 4 milioane, se acordă statelor membre în 2021 pe baza statisticilor uh, din 2018, 2019 și 2020 sau 2017 până în 2019. 10% se vor da în 2025 pe baza statisticilor 2021-2024 și apoi 40% ca facilitate tematică se vor aloca priorităților în funcție de cum uh, evaluează acestea. Se vor crea programe de lucru bianuale sau anuale ce vor fi prezentate prin procedura uh, de comitologie statelor membre și Parlamentului. iată îmbunătățirile propuse pentru noile fonduri, uh, creșterea nivelului de finanțare, creșterea flexibilității, uh, o mai bună condiționalitate. Trebuie să ne asigurăm că există evaluări uh, Schengen și recomandări în acest sens. Deficiențele identificate de agenții vor fi și ele susținute și ajutate prin fonduri. Nu se pot acorda fonduri suplimentare sau acestea pot fi su, uh, suspendate dacă există o încălcare a unor drepturi. Sprijinul operațional a funcționat foarte bine și el va fi introdus și pentru instrumente cum ar fi fondul de azil și migrație. Propunem de asemenea plafonarea uh, uh, folosirii uh, sprijinului operațional Trebuie să ne asigurăm că echipamentele funcționează bine și că uh, ele sunt uh, moderne și, în sfârșit, o mai bună aliniere cu alte instrumente, cum ar fi fondurile structurale. Nu uitați că avem un dispozitiv uh, comun pentru toate aceste instrumente. În sfârșit, închei, se propune o cofinanțare mai mare acolo unde există interes în acest sens. Acestea sunt motivele pentru care propunem facilitatea tematică, vi le-am explicat deja, pentru a putea răspunde mai rapid situației din teren, pentru a asigura că statele membre pot realoca resurse și pentru a asigura utilizare flexibilă a mijloacelor de gestionare Uh, da, știu, simplificarea este importantă. Iată câteva exemple despre cum vom îmbunătăți simplificarea uh, în ceea ce privește revizuirea programelor naționale. Vom uh, introduce elemente mult mai simplificate. Nu va fi necesară nici desemnarea autorităților mm, ele nu vor trebui să facă nimic pentru a începe implementarea fondurilor. Uitați-vă aici câte instrumente vor uh, contribui la uh, migrație și securitate. Președinta intervine, uh, trebuie să terminați discursul, vă rog, pentru că îl așteptăm la 10 și 10 pe comisarul King și nu, nu vor mai avea ocazia să intervină. Ați încheiat în regulă? So, Mrs. Dau acum cuvântul doamnei uh, Perolat să prezinte și propunerea dumnei. Aveți două minute, vă rog. Da, eu voi fi foarte succintă. Uh, aș dori să vă spun că am produs uh, un nou un fond integrat la fondul de control al frontierelor pentru a uh, da curs uh, dorințe exprimate de către statele membre pentru a ne asigura că uh, finanțăm echipa <clears throat> echipamentele de control al frontierelor, deci să facem un control vamal al bunurilor și acest fond care este separat de către fondul vamal propriu-zis 1 pentru a ține cont de dezechilibrul care există în prezent între controlele la, uh, la frontierele statelor membre, care sunt uh, datorate nu numai uh, diferențelor geografice, ci și datorită resurselor și capacităților diferite între statele membre. Deci noi ne dorim ca controlele vamale să fie mai performante și ne aducem contribuția printr-o finanțare a echipamentelor de control și încercăm să evităm uh, diversiunea de către bunuri sau uh, de uh, fluxul de bunuri la veriga cea mai slabă a controlului Livamal și de aceea am înființat acest fond care sperăm că va își aduce contribuția la un adevărat control al frontierelor integrat. Nu mai am decât două diapozitive, deci foarte pe scurt. Acum ne-am dorit ca toate elementele să figureze pe diapozitiv astfel încât să le pot parcurge cât mai repede. În primul rând, obiectivul general acestui uh, fond, care va fi de 1,3 miliarde uh, pe o uh, perioadă de șapte ani, va fi să sprijine Uniunea Vamală și autoritățile vamale pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și statelor membre, pentru a asigura securitate și siguranță, pentru a împiedica comerțul ilegal Uh, uh, încurajând uh, activitățile licite în același timp. Specificitatea fondului este că va finanța achiziționarea, întreținerea și îmbunătățirea unor echipamente de control vamal de ultimă tehnologie. Ne referim la, mai ales la tehnologie de, deci echipamente precum scanere de tip cu raze X, apoi sisteme automate de recunoaștere, Uh, laboratoare mobile pentru a analiza uh, eșantioane de bunuri și nu ne suprapunem cu tipurile de bunuri care, de care vorbea Francisco uh, și care fac obiectul uh, fondului de uh, control uh, al frontierelor. Deci uh, nu vom uh, finanța sistemele informatice, ele vor fi finanțate de fondul respectiv statele membre vor participa doar ele la statele membre, nu avem țări candidate, nu avem niciun alt uh, stat și <clears throat> pentru a debloca uh, fondurile respective, vom face o evaluare a nevoilor de către statele uh, membre și prin procedura de comitologie vom uh, avea programe de lucru pentru a ne asigura că fondurile sunt alocate în consecință. În ceea ce privește evaluarea nevoilor, ea va fi foarte importantă pentru că pe baza ei vom acorda uh, fonduri statelor membre în funcție de uh, uh, specificitățile legate de frontiere și vom evalua nevoile pentru fiecare tip de frontieră, pentru că frontierele sunt diferite și necesită deci echipamente diferite și deci vom avea o evaluare terestră, aeriană, maritimă și poștală pentru că asistăm la o creștere a comerțului electronic și de aceea uh, și evaluarea poștală este foarte importantă. Și acum un ultim diapozitiv, relațiile între echipamentul de control vamal, pe baza uh, gestiunii integrate a frontierelor, care vizează doar achiziționarea, întreținerea și actualizarea echipamentului de control uh, Uh, VAMAL și programul uh, VAMAL care va uh, finanța toate activitățile de cooperare necesare, de exemplu, tot ce ține de formare, scuit timpuri de bune practici și așa mai departe. Mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult! Doream să spun comisiei că secretariatul comisiei noastre va trimite această prezentare PowerPoint din partea comisiei membrilor comisiei noastre. Bun venit, domnule comisar King! Acum, totuși aș dori să dau cuvântul raportorilor. Vă rog dacă se poate să ne mai acordați câteva clipe. Vom da uh, cuvântul doar raportorilor. Doamna Dalia are în primul rând cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, dragi colegi. Iau cuvântul și în uh, numele doamnei Fayon. Uh, în urma uh, intervenției comisiei aș dori să mă refer mai ales la Fondul pentru Azil și Migrație. Eu sunt raportor. Uh, și după aceea la uh, fondul, deci acest fond uh, pentru azil și migrație. Uh, e un fond foarte important care ne va permite să ajutăm statele membre și actorii implicați în activitatea cu migranți, cu refugiați și cu solicitanți de azil. Fondul a fost majorat la uh, 10 miliarde de euro față de primele 3 miliarde. Este un pas important înainte pentru că, bineînțeles, că astfel putem uh, ajuta Uniunea Europeană și statele membre să-și îndeplinească obligațiile. Deci este foarte important ca Fondul pentru Azil și Migrație să nu își uh, piardă obiectivul prim, uh, primar, respectiv solidaritatea. Știu că timpul ne presează, deci aș dori să adresez câteva întrebări Comisiei Europene. În primul rând, sigur, solidaritatea, am spus, este un obiectiv, însă Aș dori ca Comisia să ne explice de ce acest principiu, principiul solidarității, nu mai este un obiectiv principal al acestui uh, fond. Apoi, uh, aș dori dacă uh, poate Comisia să ne explice cum această propunere poate um, garanta o finanțare suficientă pentru toate obiectivele în toate statele membre și dacă nu ar fi bine să avem un procent minim pentru fiecare obiectiv în parte. În ceea ce privește uh, de, de ce fondul pentru azil și migrație uh, sunt uh, alocat și pentru uh, control, controlul exterior al migrației, pentru că avem bani separați în alt în alte fonduri. În ceea ce privește indicatorii de performanță, toți sunt cantitativ. Mă întreb dacă nu ar fi bine să avem o abordare totuși mai calitativă, să ținem cont și de cifrele privind ocuparea, uh, sau uh, care este situația copiilor refugiaților și școlarizarea lor și apoi cum uh, va urmări uh, Comisia cheltuirea banilor și cum Comisia intenționează să informeze și Parlamentul European. Bineînțeles că aștept cu nerăbdare să cooperez cu colegii și cu raportorii alternativi și aștept și răspunsurile Comisiei la întrebările mele. Doamnă președinte, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să vă transmit și contribuția colegei Tania Fayon uh, cu privire la Fondul de Gestionare Integrată a Frontierelor. Din păcate, ea nu poate participa la ședința de astăzi, deci voi adresa câteva întrebări uh, pentru comisie în numele ei. Doamna Fayon și cu mine uh, considerăm că instrumente bugetare diferite sunt importante pentru cetățenii noștri, pentru că aceste instrumente permit ca acțiunile noastre să fie uh, transpuse pe plan concret și doamna Fayon va uh, monitoriza propunerea Comisiei, asigurându-se că aceste acțiuni uh, reflectă așteptările cetățenilor europeni. Având în vedere instrumentele pentru acțiunea externă, am dorit să întrebăm Comisia de ce Comisia intenționează să financeze și acțiunile din țările terțe, Uh, din acest instrument financiar care nu vizează decât politici interne. E o chestiune orizontală uh, care vizează și Fondul pentru Azil și imigrație. Acum, pe partea de conținut, doamna Fayon întreabă Comisia care este rolul anexelor și de ce ele nu sunt uh, incluse în textul regulamentului mm, Apoi uh, dorește să atragă atenția asupra uh, indicatorilor a uh, sferei de aplicare și așa mai departe. Iar în ceea ce privește obiectivele regulamentului, acțiunile care vor fi finanțate vor viza și paza de coastă europeană. Pe de altă parte, obiectivele acestui instrument financiar nu sunt pe deplin reflectate și comisia, doamna Fayon întreabă comisia de ce e așa consideră Comisia că e nevoie să uh, stabilească cel puțin un procent minim pentru fiecare obiectiv în parte și cum se va asigura că banii uh, vor fi uh, uh, cheltuiți uh, conform anexei 2 pentru cercetare și pentru operațiunile de salvare. Apoi, o ultimă întrebare. Există două chestiuni în urma uh, consultărilor cu factorii implicați. Uh, doamna Fayon le va include în raport. Sp- uh, sporirea transparenței uh, finanțării Uh, și apoi uh, drepturile fundamentale în Europeană. Știu că sunt multe întrebări, dar poate Comisia ne poate da o reacție succintă sau eventual uh, răspunsuri în scris. Mulțumim. Domnul Lenarț acum. Mulțumesc foarte mult și o să, mă, să fiu cât mai succint. Mă voi referi în primul rând la Fondul de Gestionare Integrată a Frontierelor și apoi sprijinul financiar pentru echipamente de control vamal. Ca și antevorbitoarea, mă bucur de faptul că uh, finanțarea a fost uh, majorată, uh, ne va ajuta pentru politica viitoare de azil și de migrație nu avem niciun fel de progres uh, deocamdată pe toate fronturile legate de azil și de migrație și mi se pare ciudat că avem această dezbatere detaliată. Poate ar fi bine dacă Consiliul ar face ceva uh, pentru a ne ajuta să începem uh, negocierea pe marginea acestor dosare. Mai am o întrebare. De ce Comisia consideră că solidaritatea sau împărțirea responsabilității nu mai este un obiectiv pentru acest fond? Ar fi necesară o clarificare, mai ales în zilele de astăzi? Trebuie să recunoaștem că îmbunătățirea în returnări și combaterea migrației ilegale reprezintă un factor important pentru că e vorba despre veriga cea mai slabă în politica de migrație și azil în Europeană. Trebuie să ne asigurăm că uh, beneficiază de suficientă atenție prin acest fond și că fonduri, uh, alocările vor fi majorate. În ceea ce privește uh, Uh, participarea țărilor terțe și eu am o întrebare asemănătoare. De ce Comisia a inclus uh, aceste țări terțe într-un instrument de finanțare internă? Și de ce nu finanțează aceste acțiuni uh, din instrumente de finanțare externă? Am o întrebare apoi legată de conexiunea între fondul social și acest fond în ceea ce privește integrarea. Am înțeles că doriți ca această conexiune să, fie cât mai clară. Vorbeați în prezentare despre cursuri de limbă Uh, ambele fonduri pot finanța astfel de cursuri de limbă, unde intervine fondul uh, uh, pentru azil și migrație și unde intervine fondul social european. Apoi, instrumentul pentru sprijin financiar pentru uh, Uh, echipamentele de control vamal, foarte importante nu numai pentru piața internă, ci și din punctul de vedere al securității. Știm că infractorii găsesc foarte repede veriga uh, slabă în domeniul controlului vamal, deci e o propunere foarte importantă. Cred că trebuie mai ales să vedem dacă criteriile de eligibilitate folosite în uh, propunere sunt suficient de bine definite și cred că am putea face și câteva îmbunătățiri și trebuie să ne asigurăm că ajungem la un echilibru între, pe de o parte, sprijinirea statelor membre, pentru a avea un sistem de control vamal armonizat în Europeană, dar, pe de altă parte, să ne asigurăm că și statele membre sunt suficient implicate în procesul de analiză și de decizie Uh, ce trebuie folosit uh, la un anumit punct uh, de trecerea frontierei, de exemplu. Trebuie să ținem cont de punctul de control de frontieră, de volumul, de fluxul de mărfuri și așa mai departe. Tehnologia, de asemenea, diferă de la un punct de control la altul și trebuie să avem suficientă flexibilitate pentru a atinge aceste, aceste obiective stabilite. Mulțumesc foarte mult, mă opresc aici. Mulțumesc. Domnul Lopez Aguilar acum. Știu că timpul ne presează, pentru că și domnul comisar uh, King uh, a sosit, dar nu putem vorbi despre migrație și despre azil, uh, subestimând în același timp importanța chestiunii, pentru că până la urmă este chestiunea cea mai importantă a acestui mandat a Parlamentului European. E chestiunea cea mai spinoasă și din punct de vedere juridic, dar și din punct de vedere practic și politic. Mulțumesc pentru prezentare. Bineînțeles, o astfel de prezentare este întotdeauna utilă pentru că avem uh, detalii tehnice acolo, prezentarea este plăcută și așa mai departe, dar veriga lipsă e de fapt elegant, elefantul din uh, odaie. Toată problema legată de azil și de migrație uh, era solidaritatea Sigur, s-a spus că fondul pentru azil și imigrație era menit uh, să sporească solidaritatea, dar nu se face uh, trimitere la solidaritate în conformitate cu uh, tratatul de la Lisabona, articolul 80 din tratat. Solidaritatea nu mai este o dorință, nu mai este un ideal, solidaritatea este un mandat uh, juridic și în uh, această prezentare nu se vorbește deloc. Se vorbește despre flexibilitate pentru ca noi să putem face față nevoilor sau apelurilor statelor membre uh, într-o situație disperată. Unele state membre care, de exemplu, ajung să uh, primească în porturile lor uh, mm, uh, solicitanți de azil și de migranți. Întotdeauna apare o nouă criză după ultima criză. Acum e rândul Spaniei, are porturi într-o situație disperată, unde intervine solidaritatea. Pentru că e nevoie de un răspuns european. Nu mai să ținem cont de nevoile unor state membre care se află într-o situație disperată, care, bineînțeles că au o legătură directă cu o altă țară de acest tip. Uh, uh, primul rând a fost Italia. Lipsa de solidaritate a fost factorul declanșator pentru uh, disperarea în care se află acum catastrofa în care se află Spania. Nu se vorbește despre solidaritate și asta mă deranjează. primul uh, diapozitiv uh, n-a făcut nici măcar o trimitere uh, la solidaritate și aș dori să mă mai refer la o chestiune. S-a vorbit în prezentare despre faptul că trebuie să încurajăm migrația legală. nu, nu găsesc în text uh, nimic despre migrația reală. Se vorbește despre uh, controlul vizelor, al frontierelor, se vorbește despre sisteme informatice, despre uh, preîntâmpinarea migrației și de încurajarea uh, returnărilor voluntare sau forțate. Returnările voluntare, dacă îți pui viața în primejdie, pentru că a trebuit uh, să recurgi la migrație ilegală, pentru că nu puteai să migrezi legal, unde mai intervin aceste returnări voluntare? Nu se poate. Returnările voluntare nu sunt o opțiune în această situație. Returnarea întotdeauna este forțată și asta este problema cu politica de azil și de migrație dar nu se face nicio legătură cu vreo șansă, un licăr de speranță pentru o migrație legală, pentru ca migrația să devină legală, pentru ca oamenii aceștia să ajungă în mod regulat în Europeană. Deci avem încă de-a face cu o contradicție imensă. Încă uh, uh, creștem uh, prăpastia între eforturile noastre de a-i obliga pe acești uh, migranți uh, iliciți uh, să se întoarcă forțat uh, de unde vin, ratând șansa de a oferi o oportunitate acestor persoane să ajungă în mod legal pe teritoriul european. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc, dragi colegi. Nu prea mai avem timp la dispoziție și va trebui să începem și dialogul cu domnul uh, comisar King. Ar fi bine să avem un alt schimb de opinii pe acest subiect la comisia noastră în săptămânile viitoare. Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup și acum aș dori să întreb reprezentanții comisiei dacă pot să ne dea un răspuns cât mai succint, așa cam de 10 secunde, spune președinta. Și dacă nu, restul în formă scrisă. E o provocare, spune reprezentantul Comisiei. Doar aș dori să mă refer la solidaritate. Bineînțeles că salutăm uh, comentariile cu privire la solidaritatea. Peste tot se vorbește de solidaritate, peste tot în acest document, la pagina 7, 80, 91, 21, 5 trimiteri la solidaritate. E adevărat că solidaritatea a dispărut, a dispărut ca obiectiv, recunosc acest lucru, ca un obiectiv uh, menționat explicit ca atare, pentru că a fost introdusă în uh, alte uh, obiective, deci relocările legate de solidari- pe baza solidarității și așa mai departe tot ce propunem noi ca măsuri uh, se leagă de solidaritate. Bineînțeles că trebuie să sprijinim uh, statele membre, dar și uh, factorii implicați. Bineînțeles că vă vom da un răspuns în scris la această întrebare. Am mai avut și alte întrebări foarte valabile în ce privește procentele, indicatorii, factorii implicați și așa mai departe și aștept cu nerăbdare următoarea ședință pe această temă. Mulțumesc, dragi colegi! Cu mare plăcere aș dori să-i urez bun venit domnului comisar King pentru acest schimb cu membrii comisiei noastre. Domnul comisar King ne va prezenta și ne va uh, discuta prioritățile în domeniul Uniunii Securității în cadrul dialogului structurat. Iată cum va avea loc dezbaterea. În primul rând vom da uh, cuvântul domnului comisar King, după care vom avea întrebări din partea uh, coordonatorilor și a colegilor. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați membrii Comisiei Libe, mă bucur să ne întâlnim. Acum un an m-ați invitat să vă raportez legătură cu munca pe care am făcut-o în legătură cu o uniune a securității care să funcționeze. Era primul meu an în calitate de comisar. Sper că a fost um, un schimb util de vedere. Între timp s-au făcut foarte, s-au întâmplat foarte multe, s-au făcut progrese semnificative, însă am văzut că au apărut noi uh, amenințări în domeniul securității. Astăzi aș vrea să abordăm orice subiect pe care doriți dumneavoastră să ridicați în discuție, însă mai ales despre provocările duble pe care le avem de a face ceva la, pro- la propunerile neterminate și de a implementa mod eficace ceea ce a fost deja stabilit. Cu toții recunoaștem că trecem printr-o perioadă crucială. Comisia, Parlamentul și Consiliul, statele membre, trebuie să pună în practică ceea ce au uh, stabilit împreună și asta trebuie să o facă până la sfârșitul acestui mandat. Recunosc că încă mai sunt multe de făcut în următoarele luni, recunosc de asemenea că încă mai sunt câteva neajunsuri și bariere în uh, munca noastră de politică pe care trebuie să le abordăm împreună, așa cum se arată în uh, raportul cu privire la costul non-Uniunii și ceea ce privește combaterea terorismului. Hai să mergem să privim lucrurile mai din perspectivă, să reamintim cum ne-am organizat lucrările în acest domeniu. Pentru a face față amenințării venite din terorism, am avut o abordare cu două fațete. Pe de o parte, încercăm să construim reziliență împotriva atacurilor și um, să ne organizăm mai bine atunci când au loc atacuri. Vrem de asemenea să le limităm accesul teroriștilor la mișcare, la bani, la muniții și la resurse umane. Vrem să controlăm mai bine frontierele externe, să reducem utilizarea identităților false, să avem sisteme de informare paneuropene care să funcționeze. Într-adevăr, după cum s-a spus, informațiile sunt un instrument esențial, deci am încercat să maximizăm beneficiile sistemelor existente pentru ca acestea să fie interoperabile și să umplem anumite neajunsuri legate de informație și de asemenea să avem noi sisteme informatice Ecrisethias și să consolidăm Eulisa. Avem cea de-a patra și a cincea directivă uh, de împotriva spălării banilor. Și în ceea ce privește armele și munițiile, am luat măsuri pentru a controla armele de foc, pentru a controla importurile și exporturile de, de arme, pentru a duce accesul la materiale pentru a crea explozibili uh, care ați văzut ce efecte au. Pentru a preîntâmpina Daesh-ul de la avea acces la resursele umane, am luat măsuri pentru a ne consolida uh, eforturile de combatere a radicalizării, atât la nivel de comunități, cât și online. Pe cealaltă parte, cea rezilienței, am făcut efortul pentru a proteja mai bine spațiile publice și pentru a pune la dispoziție finanțarea. Am pregătit măsuri pentru a îmbunătăți securitatea pasagerilor în trenuri um, și, de asemenea, am luat acțiuni în eventualitatea unui risc de atacuri de arme chimice și biologice. Din păcate, există și acest risc, cum a arătat atacul din Marea Britanie la începutul anului. Acum, partea cibernetică. Aici e principala provocare de securitate. În uh, discursul privind starea Uniunii de anul trecut, domnul uh, Juncker a spus că trebuie făcute mai multe pentru a combate această amenințare. Am făcut, am luat pași pentru a crea o agenție europeană cu privire la uh, cibersecuritate și, de asemenea, se măsuri pentru a combate campaniile de dezinformare în procesele electorale. Acum, care sunt principalele dosare care sunt propuneri legislative pe care împreună trebuie să le definitivăm. În primul rând, propunerile noastre de a avea niște sisteme de informații interoperabile. Salut uh, rapoartele prezentate de raportorii Lenart uh, și Dali. Am analizat peste 1000 de studii din partea statelor membre. Știu că acum raportorii se ocupă de compromisuri. Eu și cu echipa mea suntem gata să vă sprijinim pentru a continua această muncă în orice mod pe care îl considerați util și aștept uh, începerea trialogurilor cât mai repede. În al doilea rând, noile reguli propuse pentru a înlesni poliției și autorităților judecătorești să obțină probe electronice. Propunerile includ un cad, niște clauze de ocrotire a drepturilor uh, personale, de fapt se va îmbunătăți actuala situație când canalele de cooperare voluntară uneori nu sunt suficient de transparente, nu se știe exact cine e răspunzător. Oferim sprijin colegiuitorilor, raportorilor, raportoarei doamnei Zipă și sperăm ca aceste propuneri să se adopte până la sfârșitul acestui mandat. În al treilea rând, propunerea noastră de a consolida actualele reguli cu privire la comercializarea și folosirea precursorilor de explozibili. Munca la Consiliu avansează bine, așteptăm proiectul de raport al domnului Mamikins pentru a ajunge din nou la un acord în timpul acestui mandat. În al patrulea rând, propunerea noastră pentru a le greuia transferul de fonduri teroriștilor între statele membre și prin oferirea autorităților de aplicare a legii un acces mai ușor la registrele băncilor centrale, de pildă. Sperăm că deciziile cu privire la competențele comisiilor interesate vor fi luate cât mai curând pentru a putea demara discuțiile aici în Parlament și așteptăm să colaborăm cu domnul Radev, raportor la acest dosar. 5. Propunerea de a consolida abilitatea autorităților de punere în aplicare legii de a combate fraudele privesc banii numerar. Uh, vom colabora cu raportarea doamna Kaufman pentru ca versiunea definitivă să combată aceste delicte. 6. Propunerea de îmbunătățit măsuri de securitate ale cărților de identitate europene. Domnul Deprey, raportor, aici, trebuie să combatem folosirea documentelor frauduloase care sunt uh, manipulate, folosite uh, cu intenții greșite de delinvenți și teroriști. Acum, uh, amenințările cibernetice. Un element care vă va interesa pe dumneavoastră. Aș vrea să reamintesc că acum Comisia lucrează la o, la o propunere pentru a combate conținuturile ilegale teroriste online. Uneori, teroriștii folosesc în mod greșit uh, internetul, foruri uh, pe internet și deși am reușit să avem o bună înțelegere cu privire la o cooperare voluntară, încă sunt foarte multe de făcut, văzând cât conținut de acest fel încă este pe internet. În martie am adoptat o recomandare cu privire la combaterea conținutului legale online și am lăsat uh, consultări publice care ne oferă mult feedback în vederea adoptării unei legislații la nivel european, așa cum a cerut Consiliul European și rezoluția Parlamentului cu privire la platformele online și piața digitală unică. Sper că prin recomandare, prin follow-up și ca în urma rezultatelor acelei consultări să avem suficiente elemente pentru o propunere legislativă. În ultimul rând, implementarea, despre care s-a discutat mai devreme trebuie să vedem exact ce s-a întâmplat cu ceea ce am hotărât să facem noi împreună. PNR. Am discutat de mai multe ori despre acest registru cu numele pasagerilor. Termenul de transpunere a directivei a trecut în mai, am luat acțiuni în iulie și am lăsat proceduri de încălcare împotriva celor state care nu implementaseră pe deplin directiva. Acum avem 17 state membre care au uh, notificat o transpunere de plină, patru parțială și ne așteptăm ca alte state să ne trimită notificări în viitorul apropiat. Trebuie să facem, să obținem progrese similare și în ceea ce vrește implementarea directivei cu privire la securitatea sistemelor informaționale și a rețelelor, este directiv și a directivei cu privire la protecția datelor. Și aici am lansat proceduri de încălcare împotriva statelor membre în luna iulie. Aceste directive sunt importante. Directiva NIS e prima din legislația europeană cu privire la cibersecuritate și va îmbunătăți capabilitățile naționale, va spori colaborarea europeană și va asigura o mai bun mai bună gestionare a riscurilor pentru operatorii de servicii centrale și pentru furnizorii de servicii digitale pe întreg teritoriul Uniunii. Uh, directiva cu privire la poliția um, de protecție a datelor e un element esențial și stabilește elementele pentru prelucrarea datelor, anchetarea și urmărirea în justiție a delictelor și le permite autorităților să-și facă treaba în mod eficient, respectând în același timp drepturile fundamentale. Trebuie să ne continuăm munca cu statele membre pentru a avea o implementare rapidă a tuturor acestor directive. Sunt esențiale pentru securitatea noastră comună. Și la fel stau lucrurile și cu alte două măsuri care au niște termene apropiate. Directiva cu privire la combaterea terorismului, 8 septembrie, și directiva cu privire la armele de foc, 14 septembrie. Vom menține o abordare activă, vom colabora cu statele membre pentru a ne asigura că aceste măsuri sunt puse în practică pe deplin. Sunt importante aceste directive. E important să avem acțiune europeană pentru a combate amenințările de securitate și când am venit prima oară la dumneavoastră aici, ca modest comisar desemnat la audierea mea, știm că nici criminalitatea organizată, nici terorismul nu cunosc frontiere și lipsa de coordonare între statele membre le e benefică, de fapt, și tocmai asta trebuie să combatem noi împreună. Așa cum stau lucrurile, eu, văzând, știind cum stau lucrurile, eu nu mă voi mai veni la dumneavoastră peste 2 ani pentru a vă raporta în legătură cu progresele făcute. Însă în următoarele șapte luni mi-au, am angajamentul ferm de a menține importanța uh, acestor demersuri pentru a combate aceste fenomene pe toate fronturile pentru a avea o Uniune Europeană mai sigură pentru toți cetățenii noștri. Vă mulțumim foarte mult. Acum vom începe întrebările din partea coordonatorilor. Cel mult două minute. Începem cu doamna Roberta Mețola. Mulțumesc, domnule comisar King, pentru faptul că ați venit din nou în fața noastră pentru a ne face o prezentare atât de cuprinzătoare. Nu vă avea nevoie de două minute. Aș vrea să ne dați câteva detalii în legătură cu intențiile, planurile Comisiei de a combate utilizarea greșită a datelor pe internet acum în, înainte de alegerile europene. Mă refer mai ales la declarațiile făcute ale pe care ați făcut dumneavoastră în legătură cu faptul că în viitorul apropiat nu prezintă o amenințare și nu sunt nevoie de mm, acțiuni directe din cauza acestui fenomen, însă este o problemă și foarte mulți alegători ne pun întrebări în legătură cu acest lucru. Mulțumim, Roberta. Doamna Zipăl. Mulțumesc. Eu mă voi concentra pe un domeniu și întrebarea mea nu va fi ușoară. Munca poliției se adaptează, se modifică în funcție de munca și activitatea delinvenților și a teroriștilor și în această privință a fost firesc ca după primul atentat uh, terorist islamic să se pună accentul pe combaterea activităților teroriste. Însă, tot de atunci am văzut că au existat niște modificări în activitatea teroriștilor modul în care lucrează, în care încearcă să obțină nou sprijin, problema celor care se întorc din Siria, problema radicalizării, cum are loc radicalizarea, cum afectează radicalizarea oamenii. Și una din întrebările mele și următoarea. Bineînțeles că avem nevoie de măsuri suplimentare în anumite domenii, să suntem pregătiți să fim flexibili și să reacționăm la astfel de modificări. Și m-aș referi mai ales la faptul că în ultimii ani atentatele care țin de așa numitul terorism islamic au scăzut, însă vedem că au existat multe atacuri violente ce țin de separatism, de activitățile mișcărilor extremiste de extremă stânga sau dreapta. Aș vrea să aud de la dumneavoastră de asemenea ce credeți despre aceste diferite atacuri care vin pe un fundal diferit? Credeți că pentru acestea e nevoie de reacții diferite din partea noastră, autorităților și cum anume putem folosi ceea ce avem deja? Acum, referitor la mijloacele de informare sociale și responsabilitatea acestora, eu am unele îngrijorări. Uh, să nu uităm că vorbim aici de niște actori globali care prezintă, șterg lucruri la nivel global, iar noi nu avem nicio soluție globală. Parcă într-un fel se privatizează deciziile legate de ceea ce este răspândit și difuzat în lumea digitală și ce nu. Ce credeți despre asta? Ce soluție propuneți? Și de asemenea le reamintesc tuturor că uneori vedem că ceea ce este șters nu este șters corect din punctul nostru de vedere. Și vreau să vă reamintesc că de multe ori ștergerea nu prea se face de algoritm, ci de sute și sute de oameni angajați lucrează în condiții dificile. Deci cum putem colabora noi cu aceste companii, cum putem, le regle, cum putem să le reglementăm activitatea? Și asta e o întrebare generală, ne adres, nu e adresată neapărat domnului King, ci nouă tuturor. Cum putem reduce treptat influența și puterea acestor mari jucători pentru a controla mai bine ce se întâmplă și pentru a ne asigura că nu se iau niște decizii private în legătură cu ce mesaje pot fi transmise sau nu. Autoritățile oficiale ar trebui să iau o astfel de hotărâre pe o bază legală, deci în funcție de bază juridică. Domnul Terica vrea să acum de la Verzi. Thank you very much. Uh... Mulțumesc frumos. Domnule comisar, eu am trei întrebări. Vă rog să-mi prezentați pe scurt, dacă se poate, ce va conține regulamentul viitor privind diseminarea conținutului terorist online, regulament ce urmează să fie publicat în 12 septembrie. Și doi. Cum se va asigura Comisia că regulamentul va um, ținti acel conținut ilegal și nu conținutul care nu le place unora. Unde se trage linia între aplicarea legii și aplicarea cenzurii? Și a treia întrebare. Ne puteți spune cum se va asigura regulamentul că cei care încarcă uh, conținut ilegal vor fi apoi urmăriți în justiție? Cum îi puteți aduce în instanță dacă dovada infracțiunilor a fost uh, dată jos de pe internet din cauza acestui regulament? Mulțumesc frumos! Doamna Ana Gomez, vă rog. Mulțumesc, doamnă comisar. Uh, domnule comisar, vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat uh, pe scurt uh, tot ce ați făcut în ultimul an de când aveți acest post. Cred că este important, într-adevăr, să asigurăm punerea în aplicare de către statele membre. Aș vrea să vă întreb, pentru că discutăm acum raportul privind um, Comisia de Terorism. Aș vrea să mă întreb ce credeți despre diversele propuneri din uh, proiectul de raport pentru crearea de noi organisme. În ce măsură este salutar acest lucru? s-ar crea uh, du dublări sau uh, suprapuneri. De exemplu, mă gândesc la acel centru împotriva radicalizării. Uh, și dacă nu există o așa numită uh, suprapunere cu RAN sau este doar o modernizare a acestuia din urmă. Aș vrea să ascult feedback-ul dumneavoastră în acest domeniu, acum sau mai târziu, mai detaliate. De asemenea, în ceea ce privește finanțarea terorismului, știu că statele membre nu au efectuat încă reforma TVA. Deci, practic, facilitează infracționalitatea organizată și grupurile teroriste cu vreo 50 de miliarde pe an, conform calculelor uh, comisarului Moscovici, ceea ce este scandalos. Și aș dori să abordați această problemă din perspectiva securității. De asemenea, aș vrea să vă întreb dacă Într-adevăr, apar mai multe dovezi că mafia implicată în traficul de ființe umane are și ea legături cu grupurile teroriste și dacă finanțarea este un element prezent acolo și dacă această finanțare este um, urmărită de statele membre. Apoi, rolul criptomonedelor. Ce părere aveți despre aceste criptomonede? Uh, pentru că mai multe state uh, pozează acum uh, într-o poziție clară vis-a-vis de criptomonede. Face Comisia ceva în acest sens? Și mai este și chestiunea dronelor sau sistemelor autonome uh, sistemelor de armament uh, autonome de mici dimensiuni uh, care pot fi folosite în scopuri teroriste și dronele la fel. Ce o să facem? Ne trezim cu dronele vânându-ne în, aceste, în asemenea scopuri? Mă întreb dacă uh, Comisia a trecut la, acest, la analiza acestui nivel superior de artific, inteligență artificială care ar putea să controleze asemenea arme. În sfârșit, aș vrea să vă întreb ce state membre au făcut obiectul procedurilor de infringement pentru că nu au pus în aplicare directivele pe care tocmai le-ați uh, prezentat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Depre. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Mulțumesc mai întâi domnului comisar King pentru că s-a pus la dispoziția noastră de fiecare dată când am considerat util acest lucru. Văd că a fost o experiență interesantă pentru prima dată în uh, istoria Comisiei Europene, faptul că am avut pentru prima dată un uh, comisar uh, pentru problematica securității. Cred că această uh, experiență arată că e un lucru util și performant și este una dintre recomandările Comisiei TER ca această experiență să continue și în uh, viitor. Aș vrea ca și Comisia Libe să fie de aceeași părere. Ne-ați prezentat uh, un tablou al inițiativelor adoptate și am câteva observații în acest sens. 1. În ceea ce privește interoperabilitatea, eu cred că vom intensifica eforturile pentru a ajunge la un consens. Mi se pare că este una din piesele cheie ale sistemului de informații ce a fost creat, de aceea trebuie să ne intensificăm eforturile de finalizare. În ceea ce privește cărțile de identitate și elementele de securitate pe care acestea le conțin, vrem să se respecte drepturile fundamentale și acum avem Uh, rapoarte care ne vor permite să analizăm uh, în detaliu acest subiect și astfel să progresăm. Am uh, trei întrebări vis-a-vis -vis de problemele pe care le-ați prezentat dumneavoastră. 1 conținutul terorist online. Am o întrebare. De ce hotărăște Comisia să treacă de la cooperare la un alt nivel. Uh, Comisia a spus întotdeauna nu discutăm cu oamenii, nu e nevoie de un instrument de cooperare, uite rezultatele. Eu am tot spus, e timpul să facem acest lucru. În ciuda dificultăților, sunt uh, sigur că dificultățile sunt enorme, atât pe plan tehnic cât și pe plan juridic. Însă, întrebarea mea este, ce v-a făcut să vă schimbați opinia? Uh, se vorbește mult despre criptare am, am auzit că la nivelul comisiei există discuții sau propuneri, se vorbește chiar de crearea uh, unui serviciu în acest sens și aș vrea să știu care este statutul uh, dosarului privind criptarea. E un dosar foarte tehnic, nu trebuie să-mi răspundeți acum, dar mă gândesc și la dispozitivele, uh, dispozitivul privind adresele IP. Mi se pare ceva foarte important pentru că în prezent serviciile de securitate uh, petrec o grămadă de timp identificând adresele IP ale suspecților și există o tehnologie care permite uh, accelerarea acestui uh, proces respectând totodată drepturile cetățenilor. Domnule comisar, acum câțiva ani, când se discuta oportunitatea uh, introducerii uh, acestui sistem, uh, mă refer la PNR, ei bine, se pare că în țara mea sunt 13 persoane care au fost interceptate de atunci de, prin, pe baza introducerii sistemului PNR. 13 așadar. Eu spun așadar, intervenție fără microfon. Cam asta am avut de spus, domnule comisar, uh, spune domnul Depre. Mulțumesc, spune doamna președintă. Domnul Niedermüller. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența noastră aici. Am două observații. Una dintre ele a fost deja uh, făcută de doamna uh, Sipel. Se vorbește foarte mult despre terorismul islamic, uh, islamismul radical și așa mai departe. Uh, Însă, pe de altă parte, observăm tot mai mult în Europa creșterea violențelor uh, din partea extremei de uh, dreapta, uh, atacurile împotriva refugiaților. Am văzut ce s-a întâmplat în Germania în ultima perioadă și atunci aș vrea să îmi spuneți puțin care este părerea dumneavoastră privind terorismul extremei dreapta, extremei dreapta în Uniunea Europeană. Eu, uh, ca raportor uh, al uh, socialiștilor, nu sunt foarte optimist în acest sens. Sigur, nu o să transformă această reuniune într-o reuniune a raportorilor din umbră, dar poate putem vorbi așa pe scurt despre ce înseamnă interoperabilitatea din pers- perspectiva mea, interoperabilitatea ar trebui să permită bazelor de date care există să comunice între ele și nu să creeze noi baze de date. Mi se pare că acesta este un aspect foarte important. Săptămâna viitoare la Strasburg vom discuta uh, și eu și colegul meu acest lucru, pentru că din punctul meu de vedere nu avem nevoie de acest uh, uh, repertoriu uh, comun al uh, actelor de identitate, pentru că avem alte baze de date, deci din perspectiva mea nu e necesară, pentru că și uh, spun asta pentru că este o problemă de bază a uh, reuniunilor noastre uh, ale raportorilor din umbră și de aceea aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Cinichi. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și domnului comisar King pentru prezența dumneavoastră astăzi și pentru angajamentul pe care îl are în domeniul securității. Angajament bine cunoscut. Suntem de acord cu dumneavoastră și vă sprijinim. Sunt de acord cu ceea ce au spus uh, colegii mei antevorbitori, mai ales cu ceea ce spunea colega Ana Gomes în legătură cu finanțarea terorismului și în legătură cu legătura mm, dintre terorism și crima organizată. Din păcate, cred eu că până acum nu s-a ținut cont suficient de acest lucru și nu s-au luat măsuri suficiente pentru a combate acest aspect specific a uh, terorismului. Mm. Ce credeți despre asta? Tot despre radicalizare, despre preîntâmpinarea radicalizării și v-aș întreba ce, care e părerea dumneavoastră. Eu cred că ar trebui să ne concentrăm mult și pe nevoia de a avea intervenții socioeducative pentru a evita anumite forme de marginalizare care, din păcate, știm că pot să împingă mai ales pe cei mai tineri către radicalizare. Și acum câteva întrebări mai punctuale. În legătură cu propunerea legislativă care propune uh, înlăturarea conținuturilor teroriste de pe internet. Dumneavoastră ați spus că a existat o colaborare voluntară uh, din 2016 încoace cu principalele autorități din sector. Spuneați că s-au obținut rezultate, însă că mai sunt foarte multe de făcut. Deci, ținând cont de ceea ce ne-a spus dumneavoastră, considerați că actuala propunere ar putea atinge acest obiectiv? Și ce garanții au fost incluse în propunere pentru a respecta protejarea drepturilor persoanelor, deci pentru a avea aici un echilibru între chestiunile de securitate și dreptul la intimitate. Acum, uh, Doamna Zipel spunea că ceea ce e șters de pe internet, de fapt, nu e șters. Credeți dumneavoastră că prin această propunere vom putea preîntâmpina riscul ca anumite conținuturi înlăturate de pe o platformă să mai poată apărea ulterior pe o alta? Și, în ultimul rând, care va fi rolul acelei unități de Internet Referral? care face o treabă foarte utilă în ceea ce privește identificarea și semnalizarea uh, existenței unor astfel de conținuturi pe internet. Mulțumesc, domnul Lenners. Yes, thank you. Mulțumesc frumos președinte și mulțumesc domnului comisar pentru prezență. Interoperabilitatea. Salut uh, angajamentul continuu al domnului comisar vis-a-vis -vis de această propunere. Este o propunere foarte importantă, inclusiv uh, registrul pentru uh, date uh, de identitate. Nu știu dacă uh, diferențele de opinii sunt atât de grave cum sunt prezentate aici, însă aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii în perioada următoare în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea de a ne ajuta pentru a înțelege mai în profunzime faptele tehnice care um, vor fi foarte utile. Vis-a-vis de PNR, vorbeați de procedurile de încălcare. Directiva PNR nu a preluat uh, uh, zborurile intraeuropene ca fiind obligatorii, dar a existat un acord formal al Consiliului de a le prelua și pe ele. Deci nu cred că ar, trebui, ar putea fi acoperite de o procedură de infringement, însă există uh, uh, zvonuri că sunt uh, state membre care ar vrea să includă și aceste zboruri și sunt curios uh, ce părere aveți cu privire la structura generală a sistemului PNR Uh, uh, per ansamblu dacă nu sunt uh, introduse și zborurile intraeuropene, așa cum s-a stabilit oficial. În sfârșit, eu cred că Europol va juca un rol foarte important în întreaga a unit Uniunii noastre uh, pentru securitate și am fost surprins că bugetul european pentru 2019 prezentat de comisie presupune o reducere de 21 uh, de milioane de euro și 30 de posturi în cadrul agențiilor uh, comparativ cu propunerea inițială convenită de statele membre Cred că astfel se transmite un semnal îngrijorător în ceea ce privește prioritatea și poziția Europol în acest cadru al securității. V-aș mulțumi dacă mi-ați răspunde ceva și în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim și, în sfârșit, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnului comisar. Vreau să mă alătur celorlalți membri care și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la propunerea foarte importantă de a asigura îndepărtarea uh, rapidă a conținutului terorist de pe internet, fiindcă e necesar un cadru juridic și capacitatea de a sancționa efectiv încălcarea acestui cadru juridic. Avem directiva renoită împotriva terorismului, însă avem nevoie de evoluții juridice în fiecare stat membru și varietatea de răspunsuri este foarte mare. Unele state membre nici măcar nu au răspuns vis-a-vis -vis de uh, importanța esențială a ștergerii conținutului terorist de pe internet. Și evident există întotdeauna legătura uh, cu lipsa de cooperare a furnizorilor de servicii. Prin urmare, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de uh, această idee a Comisiei de, de a aborda acest element, această verigă a lanțului pentru a transforma propunerile în acțiuni. Mulțumesc! În regulă, vă mulțumim frumos tuturor pentru întrebări și am plăcerea să îl rog pe domnul comisar King să ne ofere răspuns. Mulțumesc. Nu știu dacă uh, pot să răspund așa cum trebuie tuturor întrebărilor în timpul care mi-a mai rămas, dar dacă nu reușesc, uh, o să o fac ulterior în scris. Sunt câteva subiecte care au uh, apărut uh, de în intervențiile mai multora dintre dumneavoastră, așa că o să le tratez pe acelea prima dată. în, uh, vis-a-vis -vis de problema um, atitudinii, atitudinii reactive la problemele care apar. Eu sper că împreună să reușim să facem asta, să, să fim reactivi transformarea naturii amenințării uh, islamismului extremist este așa cum a descris-o doamna uh, Sipel. De curând ne-am confruntat cu atacuri ale unor uh, lupi singuratici, indivizi radicalizați sau autoradicalizați care au ieșit din radar, de sub radar și apoi au folosit sit mijloace proprii pentru a ucide cetățenii în Uniunea Europeană și trebuie să ne adaptăm răspunsul la genul acesta de acțiuni. Asta am încercat să facem reconcentrându-ne pe radicalizare și prin prioritatea pe care am acordat-o um, abordării radicalizării online, inclusiv um, conținutul terorist. Și aici o răspund parțial domnului Depre. Ne axăm din nou pe acest lucru pentru că, din păcate, s-a dovedit eficiența conținutului online când în ceea ce privește radicalizarea tinerilor adesea vulnerabili. Și de aceea trebuie să vedem încă o dată dacă am făcut tot ce am putut pentru a combate acest aspect al radicalizării. Însă, după cum ați spus mai mulți dintre dumneavoastră, inclusiv domnul Niedermüller, uh, gândindu-ne la această uh, provocare în curs de schimbare, nu trebuie să ignorăm alte provocări. Eu nu cred că ne-am uh, concentrat exclusiv pe radicalizarea uh, extremist-islamică. Uh, eu am participat la reuniuni și discuții despre nevoia de a aborda eficient și alte forme de radicalizare, de uh, orice fel de extremă, inclusiv extrema dreaptă. Sunt foarte conștient că și genul acela de extremism poate duce la crime, Joe Cox, membru parla- al Parlamentului Britanic, de exemplu. Deci, da, este un lucru pe care trebuie să-l luăm în serios. Recomandările prezentate, atât în urma uh, colaborării noastre cu experții, pentru, uh, cât și uh, în urma discuțiilor cu dumneavoastră sau în urma analizelor externe pe care le salut, inclusiv de la Curtea de Conturi, cred că o să analizați raportul Curții de Conturi chiar astăzi, toate acestea sunt foarte utile și încercăm să schimbăm modul în care ne uh, organizăm uh, eforturile de combatere a extremismului la nivelul Comisiei pentru a răspunde schimbării Uh, provocării extremismului uh, islamic și altor forme de extremism. În ceea ce privește conținutul terorist online, contextul este cel pe care l-am menționat. Uh, prezentăm propuneri de regulament mi-e teamă însă că va trebui să aveți puțină răbdare în ceea ce privește niște detaliile pentru că anunțul se va face săptămâna viitoare. Dacă doriți, voi reveni cu plăcere pentru a continua conversația privind detaliile odată depuse propunerile. Mi-ar face mare plăcere. Sper că în momentul în care veți veni, vedea propunerile să țineți seama de context și totodată să analizați uh, respectivele propuneri în baza uh, progresului pe care le-am făcut pe bază voluntară și a provocărilor identificate, inclusiv la nivelul propuneri, uh, platformelor și care trebuie uh, tratate ca atare. Uh, am avut o abordare în septembrie anul trecut, apoi în martie am venit cu o recomandare mai detaliată, dar încă nu am reușit să acoperim toate golurile și să tratăm toate problemele identificate, inclusiv în ceea ce privește platformele. Așadar, nu avem încă un punct de pornire eficient pentru a aborda conținutul respectiv. Prin urmare, uh, atunci când agențiile de aplicare a legii și nu mă refer doar la Europol, ci și la uh, statele membre, pentru că nu toate statele membre au agenții dedicate. De îndată ce un conținut a fost identificat ca fiind uh, conținut terorist ilegal, avem nevoie de o acțiune și pentru asta avem nevoie de un scenariu de bază. De asemenea, trebuie să stabilim uh, norme clare și transparente pentru folosirea mijloacelor automatizate, pentru că ele sunt folosite în mod diferit la modul, momentul de față și avem nevoie de claritate. Avem nevoie de cooperare între platforme și avem nevoie de cooperare cu agențiile de aplicare a legii în ambele direcții. Iată care sunt chestiunile pe care sperăm să le putem uh, aborda și pe care sper să le uh, putem uh, discuta mai detaliat, dacă doriți. În ceea ce privește activitatea subcomisiei TER, salut această activitate. Știu că o mare parte dintre dumneavoastră sunteți foarte implicați. Ne-am întâlnit în acest cadru de mai multe ori, am discutat despre detaliile propunerii. În legătură cu întrebarea specifică din partea doamnei Gomes, uh, dacă nu asistăm la o suprapunere a uh, eforturilor. Sper că nu va fi așa, dar uh, în orice caz, în legătură cu activitatea noastră cu privire la radicalizare, eu cred că într-adevăr e loc de mai bine. Nu suprapunem eforturile, ci tragem învățăminte și să vedem cum putem să ne organizăm mai bine. A mai fost o întrebare Uh, noile uh, propuneri pendinte și mulțumesc foarte multe că, mult că sprijiniți aceste propuneri legate de interoperabilitate și de cardurile de identitate. Aș dori să nu pierdem din vedere implementarea. Știu că nici nu o să mă lăsați. Vă vom prezenta un raport sistematic, îl vom transmite doamnei, domnului președinte în legătură cu procedurile de infringement. Dacă apar chestiuni în acest context, vă rog să mi le puneți și voi încerca să vă răspundem. În ceea ce privește Iropol, uh, domnule uh, Lenarț, nu pun la uh, îndoială angajamentele dumneavoastră în ce privește cu Europolul. Știți că sunt și probleme bugetare, vom mai discuta aceste probleme, dar doream să spun un lucru obiectiv. Bugetul a crescut, ceea ce arată că acordăm o importanță sporită Europolului, Europolului în această arhitectură. În legătură cu interoperabilitatea, în fine, au fost uh, mai multe întrebări uh, pe care, la care vă voi răspunde în scris. Aștept cu nerăbdare să co- continuăm cooperarea strânsă pe care am avut-o pe acest dosar de ceva mult timp încoace. Sunt de acord, domnule Depre, că este uh, o piatră uh, angulară în această Uh, arhitectură pe care o construim împreună pentru a ne asigura că folosim cât mai bine sistemele uh, uh, pe care le avem la dispoziție pentru securitatea cetățenilor cu respectarea absolută a drepturilor fundamentale. Sper să putem să avem o dezbatere detaliată, inclusiv în ceea ce privește uh, registrul cu privire la uh, datele de identitate. E o parte importantă din propunerea noastră. Așa cum am spus uh, înainte, noi nu uh, colectăm noi date, nu stocăm noi date, nu creăm reguli diferite pentru în ceea ce privește accesul datelor, nu. Avem un sistem de căutare mai performant. Sper să putem continuăm această dezbatere și orice discuție legată de uh, uh, propunerile uh, pendinte cu uh, obiectivul comun de a le finaliza pe toate uh, înainte de acest, um, finalele acestui mandat. Mulțumim uh, foarte mult, uh, domnule comisar King. Uh, vă așteptăm din nou pentru a di uh, discuta uh, detaliile noului regulament. Vă mulțumim pentru răspunsurile cuprinzătoare. Okay, dear colleagues, uh, let us uh, now move to uh, point 9 of the agenda, which is... Trecem la punctul 9 de până de zi, situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017, examinarea proiectului de raport. Josef Maria Teiri Cabras este raportor uh, în acest an. Acest raport uh, anual uh, Uh, reflectă foarte bine activitatea comisiei noastre și uh, acoperă chestiuni foarte diverse pentru a oglindi uh, înfăptuirile și provocările în protecția drepturilor fundamentale a tuturor celor care trăiesc pe teritoriul europene. Vă rog, domnule Tericaras, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să-mi cer scuze pentru că de la ora 9 dimineața sunt în sală, dar va trebui acum să, plătă, să părăsesc sala cât mai repede pentru că nu pot să risc să-mi uh, pierd uh, avionul. Îmi cer scuze, îmi cer scuze față de președinte, față de colegi uh, și mai ales față de raportorii alternativi. Acum, foarte pe scurt, o să sintetizez ce am făcut până acum. În urmă cu două zile am prezentat un prim, o primă versiune a acestui raport care a fost uh, discutată la prima reuniune cu raportorii alternativi. Am avut uh, contacte și cu membrii comisiei pe subiectele pe care le discutăm, iar acum a sosit uh, momentul depunerii de amendamente și deci nu vă pot prezenta chestiuni definitive pentru că avem această primă versiune a raportului și abia așteptăm amendamentele. Textul va fi succint, cu toții suntem de acord cu acest lucru, ne vom axa pe câteva subiecte foarte importante. Sigur, poți să uh, scrii uh, 100 de pagini să vorbești despre veci și uscate și până la urmă să nu știi uh, care, ce vrei să spui prin uh, acest text. Aceste subiecte importante sunt statul de drept, migrația, drepturile femeilor, libertatea mass media și libertatea de exprimare, rasismul și xenofobia, și uh, alte tipuri de uh, discriminare. La finele textului ne vom referi pentru prima dată într-un astfel de document, dar cred că este important, ne vom referi la contribuția uh, FRA, deci Agenția uh, pentru Drepturi Fundamentale. Dar, încă o dată, uh, textul e în pregătire suntem uh, în faza în care pregătim ingredientele înainte de a trece la efectuarea, uh, gătirea rețetei. După aceea vom veni cu condimentele și asta probabil în următoarele zile. Sper ca colegii, uh, mai ales raportorii alternativi, să vină cu idei noi. Dar, așa cum vă spuneam, îmi pare rău, îmi cer scuze, dar trebuie să plec acum. Mulțumesc pentru înțelegere. Mulțumim, domnule raportor. Începem acum cu raportorii uh, din umbră. Aș dori personal, în nume personal, să spun că mie îmi place mai ales partea legată de statul de drept din raportul dumneavoastră. Mulțumesc, spune raportorul, mulțumesc și eu. Frank Engel nu e aici, dar știu că e înlocuit de cineva. Doamna Ghiom acum. Toată lumea face eforturi cu numele de familie. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Teri a plecat, dar într-adevăr la reuniunea de ieri am discutat uh, o serie de chestiuni pe care le voi repeta public și cât mai repede cu putință în legătură cu acest raport. Bineînțeles că în ceea ce privește forma lui, ne vom axa pe tot ce s-a întâmplat în anul 2017, însă, din păcate, o parte dintre temele abordate în acest raport uh, sunt evenimente, să zicem, uh, uh, obișnuite și recurente. Doamna președintă, spuneați uh, pe partea de conținut uh, că e importantă uh, partea legată de statul de drept și noi am considerat că tot ce ține de statul de drept ar fi bine să fie evidențiat, deci pe locul întâi în acest raport. Poate că vom avea și câteva modificări legate de formă, să renumim o altă parte Uh, xenofobia uh, și crimele bazate pe ură uh, pentru a vorbi mai, în mod mai general de discriminări și deci în partea discriminări să vorbim despre populații care deocamdată lipsesc din raport. Mă gândesc la, la minoritatea persoanelor cu handicap. Continuăm negocierile în orice caz, domnul raportor nu a spus acest lucru, dar dorește să ajungem la un raport interesant și echilibrat, uh, care să se bucure de uh, un sprijin uh, puternic, dar vom avea și chestiuni spinoase, sensibile. Apoi, în legătură cu chestiunile pe care grupul meu va înainta amendamente. Drepturile femeilor. Cred că ar fi important să avem un aliniat în legătură cu lupta împotriva hărțuirii sexuale și a intimidărilor sexuale, apoi cred că ar trebui să facem trimitere la Convenția de la Istanbul în această ordine de idei. Uh, cu siguranță vor mai urmări, urma ceva evenimente. Tot la statul de drept aș dori să vă spun că tot ce ține de societatea civilă, acest aliniat uh, uh, va fi întrucât va consolidat, la fel și în ceea ce privește Uh, xenofobia și crimele bazate pe ură. Noi uh, credem că e important să insistăm uh, pe anumite tipuri de discriminare care sunt puțin um, edulcorate, să spunem, drepturile minorității LGBTI. Și acum, între paranteze, va trebui să luăm o decizie cu raportorul și cu colegii. Se vorbește despre statisticile legate de discriminarea etnică. Uh, sunt ceva probleme, mai ales în, uh, în statul membru din care vin eu. În ceea ce privește migrația și azidul, cred că va trebui să reformulăm uh, puțin textul și să mai adăugăm, venim cu cât ceva completări. Mă gândesc, de exemplu, la delictul de solidaritate și tot între paranteze a spune că interoperabilitatea cu care am vorbit cu domnul comisar King Uh, acum câteva clipe, intervine prea repede în acest paragraf uh, alineat și puțin cam brusc, uh, deci poate că o să reformulăm. Și o ultimă observație, mie mi se pare că e important să putem să adăugăm și o parte vom vedea unde o vom introduce în legătură cu manipularea politică, de, dezinformarea, faimoasele fake news și așa mai departe. Dar în orice caz, raportul este foarte bine construit și este indispensabil. Mulțumim! Din câte am înțeles, doamna Stevens îl înlocuiește pe domnul Jurec, da? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, nu uh, îl locuiesc pe domnul Iurec, ci vorbesc în numele meu uh, personal și aș dori să-mi exprim uh, uh, poziția față de acest raport. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc domnului raportor uh, pe bună dreptate. Uh, scrie în raportul său că articolul 21 din Carta Drepturilor Fundamentale spune că orice discriminare în funcție de uh, sex, de rasă sau de origine socială trebuie să fie combătută. Însă, regret faptul că nu a menționat persoanele cu dizabilități, pentru că articolul 21 din Carta Drepturilor Fundamentale vorbește și despre uh, drepturile persoanelor cu uh, dizabilități. Deci este un tip de discriminare care ar trebui să fie uh, interzisă. Apoi, la articolul 6, Există uh, acordul uh, cu ONU cu privire la uh, persoanele cu dizabilități. Fetele și femeile cu dizabilități sunt multiplu discriminate, deci sunt supuse mai multor tipuri de discriminări. Deci, în raportul meu din 2016 am subliniat faptul că Uh, femeile și fetele cu uh, handicap uh, fac obiectul violenței fizice, sexuale și morale. Deci trebuie să sprijinim această minoritate pentru a le oferi aceleași șanse pentru ca ele să participe, să poată participa la viața societății. Dragi colegi, stimați raportori, doream uh, să subliniez faptul că trebuie să abordăm uh, toate tipurile de discriminare în acest uh, raport, inclusiv să considerăm că persoanele cu dizabilități sunt un grup țintă și că nu ar trebui să fie dați uitării. În acest raport prea adesea ne axăm doar pe anumite tipuri de discriminare, deci uh, îmi pare rău încă o dată de faptul că nu se vorbește despre drepturile persoanelor cu dizabilități și sper ca raportorul să, corigeze, să corecteze această situație. Mulțumesc, doamna Vergia, acum. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru că am susit cu întârziere, dar am uh, asistat la o dezbatere cu privire la situația din Libia și o să fac și o tranziție cu această introducere. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc uh, raportorului pentru întrunirea pe care am avut-o la începutul săptămânii, uh, unde am uh, constatat că se degajă o majoritate de păreri asemănătoare pe acest subiect. Am constatat că raportorul dorește să pună accentul pe anumite elemente Întotdeauna se spune asta la începutul procesului și apoi de-a lungul timpului ne dăm seama că de fapt fiecare vine cu propriile păsărele. Domnul Engel anul trecut uh, a făcut eforturi imense și până la urmă uh, am avut un uh, raport la fel de stufos ca de obicei. Am înțeles că trebuie să punem pe locul întâi drepturile și democrația care reprezintă temelia raportului nostru până la urmă Mă bucur că raportorul a pus accentul și pe rolul uh, Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Cred că nu subliniem uh, suficient acest lucru și că este o mină de informații pentru acest raport, uh, o sursă de informații foarte importantă. Există însă două elemente care nu sunt suficient reliefate, deci consecințele luptei împotriva terorismului în ceea ce privește drepturile fundamentale și mai ales protecția datelor un subiect transversal, pentru că există mai multe subiecte pe care avem uh, temeri în ceea ce privește protecția datelor, inclusiv amestecul continuu care se face sau confuzia între migrație ilegală și terorism? Ori uh, specialiștii în acest uh, domeniu ne arată că dacă E adevărat că poate că câțiva teroriști au apărat uh, pe teritoriul europene, nu uh, putem să generalizăm. Dacă vrem să combatem uh, terorismul în european, ar trebui să îi combatem mai ales pe cei care trăiesc deja în europeană, pentru că ele sunt, ei sunt autorii atentatelor. În ceea ce privește drepturile fundamentale, cred că având în vedere situația din Marea Mediterană, știți că recent ni s-a tras atenția asupra faptului că Într-adevăr, a, a scăzut uh, numărul de persoane care traversează Marea Mediterană, însă numărul morților continuă să crească și probabil că la sfârșitul anului vom avea mai mulți ani decât în alții anii uh, anteriori, în condițiile în care numărul uh, traversărilor a scăzut cu 10, deci avem aici o problemă și pe de altă parte politicile europene uh, de pe celelalte țări mari Mediteranei uh, Uh, îi blochează pe uh, unii refugiați uh, în sensul strict al termenului și obligă aceste persoane să își riște viața, așa cum ne spun ONG-urile. Sunt de acord cu doamna Ghiom în ceea ce privește statisticile etnice, o chestiune care a iscat o dezbatere aprinsă în țara Uh, noastră. Cred că trebuie să găsim o formulare în care toată lumea să se regăsească pentru că am înțeles această îngrijorare și cred că trebuie să mai vorbim și despre tot ce ține discriminare, rasism și crime bazate pe ură, eu nu sunt pentru uh, un amalgam, eu sunt pentru discriminare și apoi o, un altă, o altă categorie, uh, rasism, xenofobie și crime bazate pe ură, pentru că discriminările nu merg uh, toate până la un acest nivel și sper, nu mi-aș dori să avem uh, confuzie, o confuzie regretabilă. Deci mai avem uh, de lucrat la acest raport și mai există și un alt element important, uh, cel al cumulării discriminărilor. Uh, e un fenomen care afectează mai ales femeile, femeile migrante sau uh, uh, cu handicap și deci, într-adevăr, aici trebuie să mai insistăm. În orice caz, iată ce doream să spun. Mulțumim și acum doamna Chinici. Grație, <clears throat> grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să îi mulțumesc colegului Terry Cavras pentru munca făcută la raportul cu privire la drepturile fundamentale în, uh, în 2017. A fost un an uh, destul de uh, tulburat în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale. Așa cum au spus și colegii care au vorbit înaintea mea, Raportul ar trebui totuși consolidat în anumite privințe și mă refer mai ales la egalitatea între sexe. În 2017, din păcate, am văzut că există în continuare atâtea situații uh, triste. Încă un lucru care ar trebui consolidat, după părerea mea, tot ceea ce ține de uh, crotirea minorilor. Aici, uh, în capitolul imigrație, deci este, se tratează acest subiect. Din punctul meu de vedere, acest subiect ar trebui să fie mult mai extins, mai îmbogățit și voi uh, trimite și eu amendamente pentru a se ține cont și de alte aspecte ce țin de protecția minorilor, accesul la justiție, la justiția penală, protecția online uh, și anumite specific, elemente specifice legate de radicalizare sau și de preîntâmpinarea radicalizării minorilor. Uh, deci Uh, raportul Agenției Drepturilor Fundamentale, în raportul anual, există un capitol uh, special despre, despre minori. Deci acestea vor fi contribuțiile mele. Domnul Lopez Achila. Cu siguranță drepturile fundamentale sunt principiul cel mai uh, relevant și o valoare fondatoare, fondatoare a Uniunii Europeane. Uniunii Europene. Deci în evaluarea noastră anuală a situației drepturilor fundamentale în UE, e clar că fiecare punct ridicat în discuție de colegii noștri, indiferent de grupul politic din care face parte, uh, e important și pentru toți ceilalți colegi, inclusiv pentru mine. Totul e valabil. Importanța egalității în când vedem cum cresc inegalitățile în general, drepturile femeilor, mișcarea Me Too. Și asta pe bună dreptate că a avut loc, deoarece după atâția ani și ani, când din punct de vedere constituțional și legal s-a stabilit principiul egalității între bărbați și femei, discriminarea totuși face simțită prezența. Deci e ceva nesoluționat aici, o problemă nesoluționată. Egalitatea de drepturi între femei și bărbați. Gândiți-vă și la Convenția de la Istanbul și drepturile sexuale și de reproducere. Sau gândiți-vă la atacurile uh, la adresa drepturilor femeilor și asta inclusiv pe teritoriul Uniunii Europene. Însă eu aș vrea să aduc o completare la acest punct atât de relevant, referindu-mă la importanța combaterii oricărei forme de discriminare pe acest fundal al creșterii inegalitățile și mai ales să ne gândim la statul de drept. Și statul de drept e atacat în mai multe state membre asta are o importanță esențială în ceea ce privește migrația, solicitanții de azil, mai ales categoriile vulnerabile de persoane, femeile, ci, minori, uh, minorii însoțiți, minoritățile care sunt ținta atacurilor uh, în discursurilor incitatoare la ură online, atacuri pe care trebuie să le combatem. Deci, iată câte inegalități Gândiți-vă la categoria persoanelor LGBT sau la persoanele cu handicap, că și ele sunt supuse la discriminări. indiferent de diferențele care există între mine ca socialist și membrii ECR ai Parlamentului European multe alte privințe, nu pot decât să fiu de acord cu ce a spus colega noastră Helga Stevens. care spunea că femeile sunt uh, ținta tuturor uh, formelor de discriminare puse la oaltă. Noi trebuie să combatem într-un ritm susținut discriminarea. Și de aceea acest uh, raport cu privire la drepturile fundamentale e atât de important. Vă mulțumesc mult pentru dezbatere. Acum domnul Nolan de la comisie, doamna Nolan, mă scuzați, de la comisie, este rugat să ia cuvântul dacă dorește. Da, mulțumesc, bineînțeles. Și noi vrem să-l felicităm pe domnul Terry Cabra să legătură cu acest proiect de raport. Există multe domenii pe care le putem aborda ce privește drepturile fundamentale, însă cele șase domenii identificate de raportor sunt foarte bine alese. Singurul comentariu pe care îl putem avea este următorul. Uneori putem interpreta cumva lucrurile într-un mod destul de sumbru. Nu sunt uh, deloc menționate și multele eforturi făcute pentru a soluționa problemele în acest domeniu. Mă gândesc la drepturile femeilor, că munca comisiei a avut dreptul femeilor ca element central, acțiuni multe, colocvii, concluzii importante care s-au tras. Um, vreau să menționez și copiii și imigrația și aici s-au făcut multe, a existat o comunicare, concluzii ale Consiliului, s-a înființat acea rețea de gardieni și de asemenea avem și propunerea cu privire la avertizorii de integritate. Deci mi-ar fi plăcut să se facă câteva trimiteri și la uh, eforturile pozitive făcute și la munca pozitivă. Mi-ar fi plăcut să se spună și ceva despre ce a făcut și nu doar să se numereze problemele. Totuși facem destul de multe, deci dar impresia lăsată e că nu se face nimic. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru această dezbatere, spune președinta. Aș vrea să vă reamintesc că amendamentele pot fi înaintate până pe 2 octombrie 2018 la prânz. Acum trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. dragi colegi, următorul punct se referă la pachetul cu privire la probele și instrumentele, deci e vorba de un regulament de a probelor electronice. E un sistem care va fi diferit deci cel din 2017 uh, avem o directivă a Uniunii Europene cu privire la Ordinul de Anchetă European. Vreau să vă amintesc în această privință că directiva care privește recunoașterea reciprocă a măsurilor de anchetare a fost adoptată de Consiliul um, de toate grupurile politice. Domnul Nuno Mel a fost raportorul Parlamentului. Această propunere introduce inovații în ceea ce privește solicitarea de probe electronice, inclusiv uh, aplicarea extrateritorială a legii și se introduce un nou concept de recunoaștere reciprocă. Mm, asta nu se mai face doar între autoritățile de emitere, ci se definește ca relația între autoritatea de emitere și furnizorul de uh, servicii și reprezentantul acestea. Trebuie evaluate toate aceste puncte um, carte de raportare, însă acum aș vrea să-i dau cuvântul reprezentanților comisiei. Avem două persoane, Elsa Isabel Periniu și domnul Schroeder. Domnul Schroeder, aveți cuvântul, domnul Schroeder. Doamna Schroeder, mă scuzați. Bună dimineața tuturor! Sunt Isabel Periniu, șef de unitate la DG Just. Mă ocup de acest dosar. Mă aflu aici și sunt mulțumită să pot să vă prezint acest proiect uh, astăzi. E un dosar foarte important pentru comisie. De ce? asta răspunde unei nevoi reale a procurorilor. Și dacă e să ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut, vedem de ce a fost urgent să se adopte aceste propuneri. În urma atentatelor de pe 13 noiembrie 2015 de la Bataclan, am fost abordați de parchetul din Paris, care ne-a solicitat să găsim un instrument care să le permită să obțină mai rapid informațiile de care aveau nevoie. Când ne-am întâlnit cu procurorii parizieni, cei mai mulți membri ai Colegiului Comisarilor s-au deplasat la Paris, ne-am întâlnit deci cu acei procurori care ne-au spus cu toții că instrumentele de cooperare penală funcționează, însă foarte nevoios și că de multe ori e nevoie de foarte mult timp, iar în cazuri foarte urgente, în situații foarte urgente, cum ar fi cazul unui atentat terorist, e important să obții informațiile mult mai repede. Deci de la începuturi acest proiect a fost susținut de mai multe țări. Ulterior, după ce, din păcate, și Belgia a ajuns să fie ținta atacurilor, uh, atentatelor teroriste de la aeroport și de la Malbec, uh, procurorii au luat din nou legătura cu noi și ne-au spus că au nevoie de un nou instrument. Foarte multe țări au fost mobilizate, țări afectate de terorism și nu numai țări care întâmpinau probleme în ceea ce privește obținerea rapidă de informații de la furnizorii de servicii. Timp de peste 2 ani, noi, Comisia, am organizat uh, consultări intensive cu practicienii din domeniu, cu specialiști din domeniu. Am uh, încercat să înțelegem care erau nevoile lor și să vedem împreună care erau opțiunile cele mai uh, fezabile. Și astfel am ajuns la aceste două propuneri adoptate pe 17 aprilie anul acesta. Acum Tania vă va prezenta conținutul acestor propuneri. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Voi începe prin a mă referi succint la problemele care au stat în au stat la originea apariției acestor propuneri. Punctul de pornire Următorul, probele electronice, deci pro, informații care sunt uh, disponibile în format electronic, uh, mesaje, e-mail-uri. Aceste probe electronice sunt din ce ce mai relevate în anchetele penale nu doar pentru investigarea criminalității cibernetice, unde aceste probe fac parte din elementele necesare unei anchete, ci, de fapt, în general, pentru orice fel de delict în ziua de astăzi sunt uh, necesare aceste probe electronice. Din ce în ce mai multe servicii sunt electronice, folosim uh, aceste modalități pentru a stoca, transmite date și așa fac și uh, delinvențe Și e firesc ca uh, volumul de astfel de probe electronice să fie în creștere. Problema pe care o avem e că imediat intrăm într-un context internațional în acest domeniu. De ce? Vă voi explica. Furnizorii de servicii despre care vorbim aici, îi cunoașteți cu toții, marile companii Google, Microsoft, Facebook, Twitter și așa mai departe, însă și mulți alți uh, jucători de dimensiuni mai mici. Deci foarte adesea aceștia își oferă serviciile din străinătate. Nu sunt doar companii străine, sunt și companii care folosesc modalități diferite de stocare a datelor. Deci poți avea o companie cu sediul într-o țară, cu uh, centrele de date într-o altă țară, care oferă servicii unui număr uh, de alte țări. Asta e, bineînțeles, în beneficiul companiilor care pot face uz de toate posibilitățile oferite de piața internă, însă pentru autorizare de achentare și pentru autorizare de punere în aplicare a legii, asta e problematic, doar ce competențele lor se opresc odată cu frontierele naționale. Deci în aceste situații uh, trebuie să se uh, facă uh, uz de instrumentele de cooperare internațională. Și în multe situații, Când uh, ancheta nu are o dimensiune internațională, poate fi folosit, de exemplu, un caz deja farmat în uh, Belgia. Toate elementele pot avea loc în Belgia. Faptul, faptele au avut loc acolo, și victimele sunt uh, în Belgia. Însă, de pildă, dacă au folosit mesaje pe Facebook pentru a comina, comunica, delinvenții vor să știe cine în spatele unui anumit cont de pe Facebook, e bine, atunci trebuie făcut o solicitare către Irlanda, dacă datele sunt stocate în Irlanda sau dacă furnizorul de servicii din Irlanda sau poate chiar să se adreseze Statele Unite ale Americii pentru a afla cine se află în spatele unui anumit cont. Asta pe parcursul uh, anchetei. Deci, iată, acesta este mm, specificul acestor probe electronice și instrumentele internaționale de cooperare pe care le avem la dispoziție în momentul de față nu sunt neapărat cele mai uh, utile și uh, potrivite în, pentru astfel de anchete. Să nu uităm că probele electronice sunt probe foarte volatile, pot fi șterse, mutate ușor, transferate ușor și într-o anchetă, e foarte frecvent să soliciți uh, probe la, în mai multe etape. Deci poți începe să ceri informații despre cine se află în sfatele contului, după aia ceri informații legate de persoane cu care a comunicat. Deci există mai multe situații în care uh, ești nevoit să soliciți probe electronice în cadrul unei anchete. E important timpul și de fiecare dată când se întârzie prea mult, uh, ancheta nu poate continua. Acum avem proceduri de asistență reciprocă, reciproc, um, asistență juridică reciprocă cu țări terțe și din UE. Asistență, procedurile acestea sunt cele mai uh, îndelungate. Cam un an e nevoie pentru a obține informații, de exemplu, din SUA, nu e mai rapid, cam 20 zile, între 10 și 20 de zile, însă da, <laughs> chiar și 20 de zile poate fi o problemă într-o anchetă când te uh, ai nevoie de primele elemente pentru a identifica făptași. Un alt mecanism dezvoltat în practică este cel al cooperării voluntare cu mai mulți furnizori SUA, când Conform legislației americane, furnizorii de servicii pot împărtăși date nu conțin, fără conținuturi, Iar această formă de cooperare voluntară a devenit uh, mecanismul cel mai folosit de către um, autoritățile europene pentru a obține probe electronice. Să vă dau câteva cifre. în 2016, cred, știm că cele patru mari companii furnizori americani au primit cam 100.000 de solicitări din partea statelor membre, 120.000, în legătură cu probele electronice și asta uh, în contextul în care au fost uh, făcute 1200 de cereri de asistență juridică reciprocă. Situația e diferită de um, situația directivei împotriva spălării banilor. Aici uh, nu există o certitudine juridică nici pentru furnizor, nici pentru, autoriză, pentru autorități care nu sunt sigure că vor primi datele, nici pentru persoanele care au datele, despre care sunt datele respective. Acum, ce propunem noi? Ce elemente propunem pentru a soluționa aceste probleme? Prima propunere un regulament care introduce un uh, ordin de uh, păstrare a datelor. Asta în statul membru, printr-un mecanism de cooperare cu autoritățile din celălalt stat membru. E un element nou, care e deosebit de mecanismul actual. Există situații în care sunt afectate anumite privilegii într-un stat membru sau cazuri când se încalcă clar drepturile fundamentale, Carta de Prumândare sau există cazuri când uh, uh, trebuie executat uh, ordinul de arest. De ce am propus noi um, această modalitate diferită de a lucra. În primul rând, pentru că trebuie găsit un mecanism rapid. Și mecanismul actual, prin, mecanismele actuale, prin logica lor, nu permit reducerea termenelor în așa fel încât să avem uh, proceduri mai eficiente. Și cel de-al doilea considerent este următorul statul membru, unde furnizorul de serviciu și are sediul sau unde este reprezentantul legal al acestuia, nu are de multe ori o legătură specifică cu ancheta. Singura legătură e că e statul membru care are jurisdicție față de acea reprezentanță juridică a furnizorului de serviciu. Și de aceea nu exista o justificare clară pentru implicarea statului respectiv. Acesta este principiul. O altă noutate a propunerii noastre este că ne îndepărtăm de locația de stocare a datelor ca element cheie pentru jurisdicția finală. În lucrările pregătitoare, înainte să elaborăm propunerile, ne-am consultat foarte mult, uh, vreo 2 ani cu experții și am ajuns la concluzia că această locație de stocare a datelor nu este un factor corespunzător, un factor adecvat. Locația stocării este stabilită pe fact, de factori economici, um, adesea nu este cunoscută, pot fi mai multe locații sau uh, datele se pot muta dintr-o parte în alta. Așa face Google, mută datele dintr-o parte în alta și nu știi unde sunt ele la un moment dat. Și apoi, statul membru unde sunt stocate datele nu are neapărat acces la ele. De exemplu, colegii finlandezi au uh, centre de date enorme pe teritoriul lor, dar asta nu le oferă neapărat și acces la ele. Deci locația stocării datelor este un element pe care nu îl luăm în seamă în propunerea noastră. Acum, o întrebare importantă pentru mecanismul pe care îl introducem este ce rol acordăm furnizorilor de servicii. Ei primesc un ordin de la autoritate dintr-un alt stat membru și întrebarea este care este rolul lor? Trebuie să revizuiască ordinele respective, înlocuiesc oarecum autoritatea statului membru respectiv? Răspunsul nostru în propunere este că nu vrem să dăm uh, furnizorilor de servicii un rol de verificare. Ei trebuie doar să se conformeze. Doar în cazuri excepționale, dacă apar abuzuri, pot să obiecteze și Uh, să apeleze la propria autoritate. Și să spun câteva cuvinte despre mecanismele de siguranță pe care le elaborăm. Am uh, făcut eforturi pentru a introduce multe asemenea mecanisme în propunere pentru a ne asigura că sunt respectate drepturile fundamentale. Avem limitări uh, în ceea ce privește procedurile, limitări de stocare a datelor, praguri de infracțiuni pentru folosirea mecanismelor, avem autorizare judiciară în toate situațiile, deci este mereu implicată o autoritate judiciară la emiterea ordinelor de divulgare, fie procuror, fie judecător pentru datele sensibile. Există cerințe de proporționalitate și de necesitate. Am elaborat de asemenea dispoziții privind măsurile sau căile de atac în ceea ce privește uh, persoana a căror date sunt căutate, inclusiv informarea persoanei respective, ceea ce merge dincolo de ceea ce există în multe state membre la momentul de față și avem de asemenea o clauză privind conflictul de legislație atunci când există asemenea conflicte și vis-a-vis -vis de țările terțe. În sfârșit, uh, vis-a-vis -vis de directivă. Directiva uh, stabilește obligația uh, furnizorilor de servicii să numească un reprezentant legal pentru a asigura un nivel de echitate și autoritățile vor ști astfel cui să se adreseze atunci când au nevoie de probe electronice și, în al doilea rând, la fel vor putea să facă și furnizorii de servicii care nu sunt neapărat uh, prezenți în Uniune, pentru că și ei trebuie să numească un asemenea reprezentant. Cam acestea sunt propunerile noastre. Pe scurt, avem foarte multe elemente de noutate, însă noi credem că ele vor uh, oferi o valoare adăugată uh, celor care lucrează în practică cu ele Sunt multe uh, idei bune, chiar dacă detaliile mai trebuie finisate și sper să putem conta pe LIBE pentru a lucra cu noi și cu președinția Consiliului pe acest dosar, fiind evident disponibil pentru orice discuții. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Îi dau cuvântul lui uh, Brighet Sipel, raportoarea. Mulțumesc frumos, doamnă președintă, și mulțumim și Comisiei pentru a ne explica și care a fost raționamentul din spatele acestor uh, propuneri recente în ceea ce privește ordinele europene de divulgare și păstrare sau uh, așa numitele probe electronice, pe scurt. Deși este primul eveniment oficial privind probele electronice în comisia noastră, eu m-am întâlnit deja cu o serie de actori pe acest dosar, uh, Comisie, Consiliu, ONG-uri, reprezentanța industriei și așa mai departe. Multe dintre aceste întâlniri mi-au arătat faptul că, în general, majoritatea actorilor salută ideea introducerii un instrument european unic pentru dreptul penal. Dat fiind faptul că probele electronice vor juca un rol tot mai mare în domeniul dreptului penal, un asemenea regim de cooperare nou poate fi o cale de a depăși problemele actuale în cadrul uh, acordurilor de um, colaborare reciprocă destul de netransparente până acum. Astfel se pot uh, accelera uh, anchetele penale și înțeleg frustrarea autorităților de aplicare a legii care solicită date uh, dar nu primesc nimic adesea, fie pentru că uh, a durat prea mult și dovezile nu mai sunt uh, disponibile, fie pentru că datele sunt stocate de furnizori de servicii în afara Uniunii Europene și nu există niciun interes în caz, fiindcă toate persoanele implicate au um, domiciliul sau sediul în Uniunea Europeană. Înțeleg și frustrarea furnizorilor de servicii din Uniunea Europeană care din cauza cadrului juridic fragmentat actual, se luptă uh, atunci când trebuie, uh, se chinuie mult atunci când trebuie să răspundă solicitărilor autorităților din diverse state membre. Acestea fiind spuse, însă, am mai înțeles un lucru din aceste întâlniri propunerile, așa cum sunt ele acum, în loc să uh, îmbunătățească claritatea și transparența pentru autorități, furnizori și persoanele vizate, riscă, în loc, să creeze o incertitudine juridică și mai mare, atât pentru utilizatori cât și pentru furnizorii de serviciu, mai ales în ceea ce privește principiile drepturilor fundamentale. Această incertitudine juridică ar putea periclita însăși raționamentul propunerilor și anume accelerarea cooperării în domeniul dreptului penal. Voi încerca să rezum uh, câteva dintre principalele probleme și temeri uh, legate de propuneri. Instrumentul uh, probelor electronice, așa cum a arătat deja Comisia, ar crea un regim de cooperare complet nou care ar permite unei autorități judiciare dintr-un stat membru să solicite direct divulgarea sau păstrarea dovezilor unui furnizor de servicii dintr-un alt stat membru sau chiar din afara Uniunii Europene. Ordinul de divulgare sau de păstrare nu uh, prevede notificarea autorităților uh, din statul membru respectiv sau a persoanei. În schimb ce asistența juridică reciprocă, așa cum a funcționat până în prezent, se referea doar la recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare a unui stat membru de către un alt stat membru. Însă acum, propunerea actuală uh, evită cu totul autoritatea judiciară a celui alt stat membru. Însă, în ciuda tuturor instrumentelor de cooperare deja adoptate la nivel european, definiția dreptului penal, inclusiv lista um, infracțiunilor, uh, sancțiunilor și drepturilor de investigație sunt încă o competență a statului membru în sine. Și, prin urmare, definiți definiția uh, um, infracțiunilor și a sancțiunilor diferă foarte mult de la un stat membru la altul. De ce ar putea reprezenta asta o problemă? E bine, pur și simplu pentru că propunerile aflate pe masă ar introduce un ordin direct din partea unei autorități judiciare către un, stat, uh, un furnizor de serviciu dintr-un alt stat membru fără a include uh, nevoia de dublă criminalitate. Deci ar putea fi emis pentru infracțiuni considerate penale într-un stat membru, dar nu și în celălalt. Deci, multe critici au solicitat consultarea și consultarea statului membru unde este furnizorul de servicii, mai ales pentru uh, problemele de drepturi fundamentale, imunitate sau probleme de securitate de stat. Poate că nici măcar statul membru unde e furnizorul uh, um, este cel care trebuie consultat, ci mai degrabă statul membru unde e persoana de interes. Însă asta uh, creează o povară foarte mare pentru furnizorul de serviciu, pentru că îi se ceară, cere să verifice autenticitatea și valabilitatea solicitării, probleme de drepturi uh, fundamentale, imunitate, securitate națională și așa mai departe. Însă, pentru toate aceste verificări, uh, propunerea prevede un termen de maxim 10 zile și șase ore pentru cazuri de urgență. Și există temeri mm, cu privire la fezabilitatea acestor termeni, mai ales pentru furnizorii de servicii mai mici. Și mai important chiar, ne dorim oare ca în domeniul dreptului penal să lăsăm societăți private să ia decizii cu privire la chestiuni ce țin de drepturile fundamentale? Uh, am fost de asemenea surprinsă să văd că în propunerea de regulament Comisia vine cu categorii de date absolut noi care diferă de cele deja adoptate în alte instrumente europene. Și nu cred că acest lucru facilitează uh, munca furnizorilor de servicii și autorităților de anchetă. Mai mult, uh, propunerea uh, de praguri pentru categoriile de date care se presupune că ar fi mai puțin sensibile. Însă, dacă mă uit la definiție, nu sunt convinsă că ele chiar sunt mai puțin sensibile. Mai mult, categoriile actuale nu sunt clar definite, ci includ parțial aceleași definiții lăsând deci astfel un spațiu foarte uh, mare de interpretare, ce date intră în ce categorie de date ceea ce riscă uh, diluarea măsurilor de siguranță necesare. Și așa ajung la următorul punct referitor la măsurile de siguranță. În uh, textele actuale, dreptul la informare sau dreptul la căi de atac eficiente nu sunt uh, garantate în mod um, integral. Suspecții și persoanele acuzate trebuie să aibă cel, la dispoziție cele mai uh, solide mijloace de siguranță existente. În sfârșit, să nu uităm că acest instrument ar putea deschide cutia Pandorei, încurajând alte state din afara Uniunii Europene să introducă obligații reciproce pentru furnizori, furnizorii europeni de servicii. Și dacă mă gândesc la toate statele din lume, aș zice că unele din aceste jurisdicții s-ar putea să nu uh, răspundă condițiilor noastre de drepturi fundamentale și că unele uh, solicitări ar putea fi puternic politizate. Deci, dacă adoptăm un asemenea regim de cooperare, trebuie să o facem corect și ținând seama de cele mai înalte standarde cu putință. Acestea fiind spuse, eu cred că acest dosar va necesita numeroase dezbateri, numeroase verificări și de aceea îmi face plăcere să ascult acum și părerea raportorilor din umbră. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Jet! Domnul Daniel Danton, uh, raportor din umbră din partea ECR. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc și raportoarei uh, pentru propunerile sale. Mi se pare o propunere interesantă, mai ales dacă o punem uh, la oaltă cu uh, e-privacy, uh, viața privată în mediul electronic. Eu n-am nicio problemă să-mi furnizez datelor, datele companiilor private, dar am o problemă cu furnizarea datelor către uh, guvern, pentru că societățile nu mă pot uh, scoate din pat în mijlocul nopții să mă ducă la închisoare, însă un guvern poate. Așadar, trebuie să fim atenți cu această propunere. Dar mm, chestiunea e una foarte importantă. Uh, societățile uh, tehnologice nu pot întotdeauna să ofere informațiile rapid. Ar trebui să poată face acest lucru și să aibă un temei juridic pentru asta. Deci sprijin ideea propunerii, însă trebuie să fim atenți și să ne asigurăm că textul final iese așa cum trebuie. Sunt câteva uh, secțiuni uh, la care am fost îndeoseb de atent. Mai întâi, ordinul de divulgare și calendarul acestuia mai ales. Înțeleg că e un calendar uh, de 10 zile sau 6 ore în cazurile extrem de urgente poate fi în regulă pentru o companie mare, dar trebuie să ne gândim la toate companiile. Gândiți-vă la o platformă mexicană cu o operațiune de una-două persoane în Mexic, care oferă servicii Uniunii Europene și se culcă la 12 seara, se trezesc la 8 dimineața și au un ordin de divulgare în e mail lor de la ora 1 dimineața la care nu au răspuns pentru că dormeau în cele 6 ore. Trebuie să recunoaștem că nu solicităm asemenea informații doar de la marile companii și, prin urmare, să ne asigurăm că toată lumea le poate îndeplini. Și chiar și companiile mari, ele trebuie să fie foarte atente, pentru că dacă primesc un ordin de divulgare, trebuie să se asigure că e totul în regulă din punct de vedere juridic, înainte de a transmite informații care sunt informații personale la urma urmei. Mm, și pot să ducă la uh, o încălcare a uh, normelor GDPR, uh, pierzând 4% din cifra lor de afaceri, prin urmare. Da, înțeleg caracterul urgent, e clar că toată lumea îl înțelege, dar să ne asigurăm că este fezabil și că se oferă un cadru juridic clar în care aceste informații să poată fi transmise. Și ca să uh, continui ideea doamnei Sipel cu categoriile de date, trebuie să mai spun vis-a-vis -vis de cele patru categorii că mă îngrijorează puțin uh, mai ales pragul pentru uh, a, uh, datele de acces și înregistrare. Nu există un prag în acest sens și ceea ce spuneam inițial vis-a-vis de importanța acestei propuneri se referă la infracționalitatea organizată, la terorism, uh, abuz uh, asupra copiilor, deci uh, um, infracțiuni extrem de grave, însă știu că în Regatul Unit uh, Uh, s-a folosit uh, legea terorismului pentru a-i amenda pe oameni că au scos uh, gunoiul în ziua greșită în stradă. Deci trebuie să avem grijă să punem praguri pentru toate elementele, astfel încât să nu se poate comite abuzuri. Să nu lăsăm nici un element afară. Uh, sunt interesat să știu de ce nu se pune un prag pentru aceste date de înscriere sau de acces. Cred că alte uh, provocări pe care voi încerca să le abordez mă referă și la, uh, se referă și la caracterul extrateritorial. De exemplu, o platformă sau o companie aflată într-o țară terță uh, care uh, se pune uh, așa într-un purgatoriu juridic dacă li se cere um, să producă date, deși uh, legea internă nu le permite. Cum funcționează asta în, la nivel internațional? Am o, mult mai multe întrebări, dar evident discuțiile vor continua. Sprijin ceea ce face Comisia, însă cu această precizare ca lucrurile să fie cât se poate de echilibrate. Și o să lucrez uh, împreună cu uh, doamna Sipel și cu ceilalți uh, colegi pentru ca lucrurile să fie clare. Mulțumesc, doamna Intveld. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, nu o să repet nimic deci, din cele spuse de către colega Sipel și domnul Dalton, pentru că sunt de acord cu aproape tot ce au spus ei. Am mari semne de întrebare în legătură cu aceste propuneri, dar și motivele pentru care au fost propuse. Avem instrumentele existente. Sigur, nu funcționează foarte bine, așa ni se spune cel puțin. Oare nu ar fi acest uh, prim pas necesar să încercăm să uh, uh, corectăm uh, instrumentele existente dacă nu funcționează bine. Apoi, de fiecare dată Comisia promune noi măsuri care încalcă drepturile cetățenilor și slăbesc uh, uh, poziția cetățenilor. Și asta se întâmplă și aici. Deci ce ar trebui să facem? De fiecare dată când uh, propunerea vine cu o măsură represivă, ar trebui în același moment să propună o măsură care să uh, consolideze protecția juridică a cetățenilor pentru că avem directiva privind de protecția datelor, așa numită prote- uh, directivă poliție care în primul rând nu a fost pusă în aplicare de către marea majoritate a statelor membre. Mă întreb dacă nu ar trebui să fie aceasta prioritatea Comisiei Europene, pentru că, așa cum am spus uh, atunci, uh, e necesară pentru schimbul de informații, pentru că faptul că nu s-a pus în aplicare e un obstacol în calea uh, schimbului de informații. În al doilea rând, este doar o directivă, ceea ce slăbește poziția cetățenilor mai ales dacă aceste probe electronice ar fi puse în aplicare în felul în care Comisia le concepe, atunci cetățenii nu se vor mai putea apăra deloc. Apoi, dacă ar trebui să urmăm logica Comisiei, să avem un uh, nivel armonizat de protecție juridică și de drepturi în întreaga Uniune Europeană, înțeleg Uh, că în domeniul polițienesc, uh, justițiar, uh, al serviciilor secrete să existe acces direct. Dar trebuie să existe un nivel armonizat de drepturi, care nu există încă. Și în al doilea rând, știm și probabil că sunteți de acord cu mine, doamnă președinte, că există câteva țări în care uh, sunt întrebări mari în legătură cu independența sistemului judiciar. În urmă cu câteva săptămâni, de exemplu, am constatat că o femeie care reprezintă un ONG care critică foarte mult guvernul polonez, a fost uh, expulzată pur și simplu din uh, zona Schengen pentru că uh, îi se aduceau tot felul de acuzații. Vedem cât de ușor guvernele și uh, justiția pot fi uh, pot manipula. Deci, avem nevoie de o protecție juridică etanșă pentru cetățenii europeni pentru că de fiecare dată consolidăm sistemul a, și aceasta Uh, în detrimentul protecției cetățenilor. Și încă o observație finală, de fapt încă două. În ce privește uh, uh, jurisdicția, deci uh, sfera de aplicare jurisdicțională și au fost deja puse semne întrebare, cred că diferența între SUA și Uniunea Europeană constă în faptul că oricine se află pe teritoriul Uniunii Europene beneficiază de drepturi egale ori noi nu avem aceeași protecție uh, juridică și în uh, Statele Unite. Mi-aș dori, dar știu că nu o să răspundeți la această întrebare pentru că este o întrebare politică. Am constatat că Comisia Europeană uh, a, uh, s-a referit la cazul Microsoft și pe atunci s-a spus că totul sunt calcule electorale pentru că doreau să pregătească aceste probe electronice. Și iată, avem probele electronice. Nu e prima dată când copiem exact modelul american. Sau ni se spune, de fapt, ni se dictează ce să facem. Cred că ar fi trebuit să procedăm exact pe invers. Ar fi trebuit să avem o dezbatere publică, o dezbatere publică aici, la Parlamentul European și după aceea să facem propuneri legislative. M-am cam obosit să mi se spună, să mi se dicteze din afara Uniunii Europene uh, cum ar trebui să arate politica noastră de securitate, mai ales când este vorba de securitatea internă. Deci poate că Comisia Europeană ar trebui să fie puțin mai independentă și să nu fie pudelul uh, unui uh, guvern dintr-o altă țară. Și poate că, în fine, având în vedere că ne apropiem de alegeri și anul viitor uh, vom avea o nouă comisie, oricare va fi președintele comisiei, poate că ar trebui să se gândească să, crească, să, creeze un, să se creeze un portofoliu separat pentru un comisar european care să se ocupe doar de protecția datelor și de protecția vieții private și să aibă un fel de abordare orizontală și să se asigure că orice propunere e uh, înaintată de către Comisia Europeană e verificată din punctul de vedere al protecției datelor și al uh, elementelor Uh, privind protecția vieții private. Vedem că Comisia Europeană e uh, nu ține cont de recomandările făcute de către experți, inclusiv de Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Pur și simplu le ignoră. Deci poate am avea nevoie de cineva, un comisar european cu putere politică să supravegheze toate, atece, uh, toate propunerile din această perspectivă. Mulțumim. Cornelia Ernst acum. Mulțumesc! Uh, noi uh, întotdeauna am fost uh, un grup constructiv, sper să rămână așa și după această dezbatere. Eu mă gândesc la poziția procurorilor germani. Ei spun că au, că e nevoie de înțelegere, că trebuie ca lucrurile să fie mai urgentate, să avem proceduri mai rapide e ușor de înțeles de ce ne cere acest lucru, dar uh, îmi pun întrebarea concretă. Uh, avem celelalte instrumente, avem ordinul de investigație, de anchetă și încă o dată am o întrebare la adresa comisiei. Care, ce uh, evaluare ați făcut în legătură cu faptul că e nevoie să avem o astfel de nouă directivă? pentru că avem instrumentele la dispoziție. Deci ce s-a schimbat Uh, cine a fost consultat, de unde a provenit uh, toată această idee că e nevoie urgentă uh, de o nouă directivă. Deci asta ar fi prima noastră întrebare. Deci înainte să venim cu o propunere nouă, să vedem cum funcționează lucrurile, dacă funcționează bine, mediu, prost. În orice caz, e nevoie să dăm un răspuns la această întrebare. Și deci poate ne puteți spune mai multe în acest sens, prima întrebare. Și apoi continui cu a doua întrebare acești furnizori de servicii <laughs> îmi dau uh, dureri de cap, pentru că uh, nu știu cum ar trebui să funcționeze. Cine ar avea răspunderea? Uh, mă uit la companii precum la Google și alții de acest tip și cu toții știm că avem ceva probleme cu aceste companii pe care nu le putem rezolva. Deci iată care este poziția, întrebarea Cine ar purta răspunderea pentru acești furnizori? Apoi, ați verificat propunerea dumneavoastră? Cine uh, va uh, purta răspunderea? Chiar și doamna raportor ne-a prezentat acest subiect foarte elogvent. Credeți că e corect? Uh, aceasta este abordarea potrivită? M-ar interesa. Și apoi, mai există și sistemele juridice uh, foarte diferite în iubita noastră Uniune Europeană, cu care câteodată avem probleme. Dacă ne uităm la Polonia sau la Ungaria, sau că uh, uh, constatăm că uh, Puigdemont n-a reușit în acțiunile sale, uh, fiecare uh, sistem juridic funcționează altfel, sigur mai există și influența politică, uh, există uh, concepții juridice diferite și deci uh, în cazul uh, unui astfel de regulament, pentru că nu vorbim de un regulament, ci o uh, directivă, aș dori să vă întreb cum ați ținut cont de toate aceste concepții și sisteme juridice diferite din statele membre? Și apoi această uh, garanție procedurală în legătură cu protecția datelor. Avem uh, directiva uh, privind protecția datelor și a sferei private. Știm cu toții cum funcționează. Pentru mine, întrebarea cea mai interesantă, credeți că dumneavoastră comisia că uh, am putea într-adevăr să controlăm mai bine toate aceste aspecte. Cine controlează, cine face controlul acum? E o întrebare deocamdată deschisă pentru mine. Deci, cred că trebuie să fim mai sceptici, să fim mai prudenți și să spunem că atunci când facem o propunere, uh, e o decizie de viață și de moarte, moarte până la urmă și o răspundere care ne revine nouă, Uniunii Europene, să verificăm în ce măsură uh, trebuie să facem modificări și dacă într-adevăr uh, venim cu instrumentele pozitive. Și în rest am pus toate întrebările pe care doream să le adresez. Mulțumim! am uh, avut uh, ultima vorbitoare din partea Parlamentului. Aș dori să dau cuvântul uh, lui Birgit, dar înainte aș dori să rog Comisia dacă dorește să intervină pentru a ne da răspunsuri la aceste întrebări. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Sigur că nu o să răspund la toate întrebările care ne-au fost adresate, dar o să încerc să răspund la o parte dintre ele. Aș dori să vă reamintesc că noi facem această propunere de mecanism și am explicat uh, în introducerea mea, am încercat să uh, explic că venim uh, cu un cadru juridic pentru că nu, asta nu înseamnă că uh, Uh, acordăm uh, agențiilor de aplicare a legii sau puterii represive uh, mai multă putere. Nu, noi venim cu un cadru juridic care conferă drepturi persoanelor afectate. Deci este o oportunitate de a-i proteja pe cetățeni. Nu putem vorbi doar de un instrument cu o latură exclusiv represivă. Și Sigur că putem continua să dezbatem în legătură cu aceste drepturi, Um, tot ce ține de uh, despăgubirile juridice și așa mai departe, dar trebuie să vă reamintesc că situația în prezent uh, nu e o situație în care sunt garantate aceste drepturi. Deci uh, trebuie într-adevăr să-i protejăm pe cetățenii care sunt afectați de către anchete um, și, pe de altă parte, nu trebuie să, țin, să pierdem din vedere faptul că încercăm să fim eficienți vorbim despre uh, persoane acuzate și despre suspecții, dar trebuie să ținem cont și de uh, partea cealaltă, de uh, drepturile victimelor. Nu ar trebui să scăpăm din vedere acest aspect. A mai fost pusă o întrebare raportul european de arest, uh, evaluarea acestuia care a fost pus în... Uh, îmi cer scuze, Ordinul European de Anchetă. Am uh, acumulat uh, experiență în domeniul cooperării judiciare cu Ordinul European de uh, deci mandatul european care e deja de mult timp în vigoare Trebuie să nu uităm că, că atunci când începem să îmbunătățim existentele existente, ă, statele terțe, precum Statele Unite, nu doresc să investească fonduri ă, în ă, mecanismul MLA. Ele Uh, directiva de uh, combatere a spărării banilor. Deci uh, ei au scris scrisori statelor membre prin care spun că nu intenționează să investească în domenii care nu le, nu-i privesc în mod direct și de aceea am venit cu această nouă propunere și cu acest nou mecanism. Sigur că ne bazăm și pe cooperarea voluntară care deja este existență. În ce privește categoriile de date, putem discuta în continuare uh, diferența pe care o facem între datele de acces uh, și de înregistrare și datele de conținut. Uh, sigur că ne bazăm pe jurisprudența Curții de Justiție. Nu am inventat noi categorii de date, Singura categorie de dată noi o reprezintă datele de accent și vă pot și explica de ce am procedat astfel. Dar, în orice caz, se, mai există în jurisprudența curții o diferență foarte clară între datele de scriere și datele de conținut și uh, de tranzacții pe de altă parte care necesită uh, tratament diferențiat. Datele de registrare uh, sunt uh, necesare la un moment dat într-o anchetă să vedem cine se află în spatele unui cont, deci e vorba de date care sunt mai puțin delicate decât datele legate de uh, datele mai, uh, mai secrete. Așa cum spuneați, dovezile electronice pot fi folosite pentru tot felul de infracțiuni, nu doar pentru criminalitate organizată, pentru terorism și așa mai departe, ci de fapt pentru orice tip de anchetă ele sunt relevante, în care uh, riscul este impunitatea. Deci dacă nu, uh, deci uh, autoritățile de aplicare a legii nu au acces la aceste date. Și de aceea am, am făcut aceste propuneri legate de datele de acces și de înregistrare. Iar în ce privește rolul furnizorilor de servicii, E o chestiune delicată din propunerea noastră. Recunoaștem că este o diferență între marile companii, între marile corporații și IMM-uri. Companiile mari pot uh, deocamdată să trateze cererile și au uh, foarte mulți uh, avocați la dispoziție care fac verificări juridice. Bineînțeles, situația micilor companii este diferită, dar în orice caz nu credem că exercităm o presiune prea mare asupra lor, nu punem povară pe umerii lor noi nu propunem să verifice fiecare dată pe care le o primesc și în situații excepționale să aibă posibilitatea să informeze autoritățile dacă consideră că e ceva dubios la mijloc și decizia finală uh, revine autorității uh, publice și nu furnizorului de servicii. Mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori să întreb președinția austriacă dacă dorește să uh, facă o introducere scurtă. Mulțumesc uh, foarte pe scurt. Discutăm uh, deja acest dosar la grupul de lucru de la Consiliu, astăzi și ieri. deci uh, ieri și astăzi au avut loc deja reuniunile respective. Au fost uh, foarte multe întrebări care au fost puse acolo ca și astăzi, aici, de către eurodeputați, o parte dintre ei. Deci, uh, statele membre au pus aceste întrebări la Consiliu. Cu toate acestea, noi uh, ne dăm seama că este un dosar extrem de important și dorim să ne asigurăm că vom uh, înregistra progrese cât mai rapide pe marginea lui. Iată ce vă pot spune deocamdată. Sigur, având în vedere că este un dosar foarte important, vom încerca să avem o abordare generală până la finele anului, acesta este obiectivul nostru, însă așa cum am spus și înainte, au existat foarte multe chestiuni de ordin concret pe care va trebui să le soluționăm. Vom vedea cum evoluează dosarul în următoarele luni. Mulțumesc! Mulțumesc, Birgit! dorește să faci o scurtă, o, o, un rezumat al acestei dezbateri, da? Mulțumesc pentru că raportorii din umbră mi-au dat uh, așa o uh, primă poziție. Din păcate, nu toate grupurile politice s-au exprimat astăzi, deci probabil că săptămâna viitoare uh, dezbaterea va fi și mai interesantă pentru că toate grupurile se vor putea exprima. Aș dori să mă refer la Ordinul European de Anchetă, care a fost menționat și de către Comisie, dar cred că într-adevăr ar trebui să ne gândim dacă întotdeauna este bine să începem să o propunem o nouă măsură, în condițiile în care uh, vechile măsuri abia au început să funcționeze și deci uh, poate n-ar fi mai bine să punem uh, presiunea asupra statelor membre să le uh, pună în aplicare mai bine. În orice caz, am constatat astăzi că toată lumea dorește să își aducă aportul la acest uh, dosar, că dorim să discutăm și să soluționăm toate chestiunile deschise și să uh, închidem uh, lacunele uh, pendinte pe care le-am constatat până acum. Acestea fiind spuse, aș dori să spun suscitare că acest Parlament cu toate grupurile politice și diferențele de vederi, Parlamentul actual se ocupă de toate dosarele și a poziție pe marginea tuturor dosarelor, dar adesea, uh, de fapt, uh, problema vine de la Consiliu. Consiliul nu reușește să ajungă la o decizie și e de necrezut că Consiliul blochează lucrurile când noi ne facem treaba, noi dorim să ne implicăm și pe acest dosar, dar eu personal aș dori să întreb, uh, să rog Consiliul să se ocupe de toate celelalte dosare pendinte care sunt blocat uh, dintr-un motiv sau altul la Consiliu. Și acestea fiind spuse, aștept cu nerăbdare reuniunile cu raportorii din umbră pentru a încerca să vedem să avem schimburi cu experți de la diverse niveluri pentru a rezolva toate problemele pe care uh, raportorii din umbră le-au identificat. Mulțumim pentru apelul lansat Consiliului. Mulțumesc uh, pentru această primă sesiune a ședinței uh, noastre de comisie. Ne întâlnim la ora 14.30 după masă.